Guvernanței economice, publicată pe 28 noiembrie. Comisia a avut deja ocazia să discute această temă în Comisia Econ pe 2 decembrie. Aștept cu interes dezbaterea noastră pe această temă foarte importantă astăzi, dar și în viitor. Permiteți-mi să încep prin a reaminti că criza economică a arătat Um, care sunt lacunele sistemului nostru economic și monetar. Și Uniunea Europeană a luat uh, măsuri active în anumite uh, sectoare, mai ales comparativ cu ce se făcea câțiva ani în urmă. Zona euro a fost consolidată de mecanismul european de stabilitate pentru a asigura tocmai stabilitatea financiară. Am creat Uniunea Bancară pentru a lupta împotriva fragmentării sectorului bancar și, bancar și pentru a facilita accesul la finanțare. Ne-am consolidat guvernanța economică pentru a consolida coordonarea economică și bugetară a statelor membre. Sixpack și Tupac sunt elemente esențiale ale consolidării guvernanței economice și au dus la o supraveghere economică în cadrul pachet, pactului de stabilitate și creștere, tocmai pentru a ține seama de dezechilibrele macroeconomice și mergem spre codificarea legislației supravegherii bancare și economice în cadrul semestrului european. Potrivit uh, prevederilor legislative, Comisia a încheiat revizuirea acestor noi instrumente. În uh, termen general, încercăm să evaluăm trei elemente ale six-pack și two-pack. Pe de-o parte, efectele reglementărilor. În ce măsură noile reguli au fost eficace în a-și atinge obiectivele? În al doilea rând, impactul regulilor pentru a obține o mai bună coordonare politicilor economice și, în fine, în al treilea rând, în ce fel regulile noi guvernanțe economice au contribuit să susțină guvernanța economică în Uniunea Europeană. Dat uh, fiind timpul scurt de la intrarea în vigoare acestor instrumente, experi... experiențele au fost limitate în ce privește implementarea acestor instrumente. Vorbim în special de procedura de uh, dezechilibru financiar și în condiții economice specifice, această măsură a fost uh, implementată urmare a crizei severe. Limitele și posibilitățile uh, de a judeca rolul preventiv al sistemului ne determină să vă oferim un raport scurt și factual la finalul noiembrie vorbim practic pentru six-pack de toamna 2011 și 2013 pentru two-pack, deci un interval scurt de aplicare a acestor măsuri. În ce privește dezechilibrele macroeconomice și țările care se situează în dificultate, um, subliniem aceste aspecte și mai subliniem legătura uh, dintre diversele elemente. Six-pack și two-pack, aceste reforme au adus o guvernanță economică mai vastă și a adus progrese în consolidarea fiscală și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. În fine, raportul Comisiei identifică și zone de ameliorare, care se referă în special la complexitatea sistemului, pentru că există instrumente care se suprapun, pe de altă parte complexitatea unor instrumente în sine, bună oară, în cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere transparența și implementarea rămân provocări în fața tuturor. De asemenea, ne dăm seama că e nevoie de mai multe reforme la nivelul statelor membre care trebuie să-și asume responsabilitatea și să accelereze implementarea reformelor și recomandărilor din cadrul semestrului european. Acest lucru aduce eh, rezultate mai bune în ce privește dezechilibrele, convergența, ocuparea. E nevoie ca și parlamentele naționale și alte părți interesate să se implice pentru a asigura legitimitatea acestor instrumente. Sistemul nostru de guvernanță economică poate să-și atingă potențialul de plin doar dacă toate părțile interesate și asumă responsabilitatea și rolul, inclusiv Parlamentul European, care poate asigura legitimitatea democratică a politicilor economice și a deciziilor care se iau la nivel de comisie. Comisia vede raportul ca un punct de plecare și o bază pentru dialog uh, și așteptăm în lunile care vin dezbaterea cu dumneavoastră. Doamnă președinte, estimați eurodeputați, aștept cu interes opiniile dumneavoastră. Mulțumesc! Köszönöm biztos úr nyilatkozatát. Most a uh, képviselő... Vă mulțumim, domnule comisar. Acum urmează vorbitorii în numele grupurilor. Urmează domnul Balț. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. În numele PPE doresc să salut dezbaterea de astăzi sprijinim Comisia în faptul că um, în uh, evaluarea pozitivă a six-pack-ului și two-pack-ului de până acum în și vedem că majoritatea statelor membre își revin încet, încet. Comisia solicită reforme uh, profunde din partea statelor membre, de asemenea, și și noi le considerăm uh, corecte. De asemenea, sprijinim Comisia când spune că pactul de stabilitate și creștere uh, este de viitor în forma sa actuală. Asta înseamnă de asemenea că um, Comisia nu ar trebui să ezite să aplice regulile existente. Pactul de creștere și stabilitate este baza pentru o economie durabilă în Uniunea Europeană. Dacă Uh, se dorește diluarea prevederilor, um, acest lucru va dăuna economiei. Nu putem să revenim la vechile obiceiuri um, cu îndatorarea, pentru că acestea, îndatorarea uh, a creat o spirală negativă, un cerc vicios Pactul de stabilitate și creștere nu este, pactul de stabilitate nu este un obstacol în calea creșterii, ci amintește statelor membre că trebuie să-și gestioneze bugetele în mod uh, durabil, eficient și orientat înspre viitor. Poate că uneori acestea sunt adevăruri neplăcute. Nu se poate crea un climat pozitiv pentru investiții dacă uh, nu se creează condițiile uh, necesare credibilitatea pactului de stabilitate și creștere nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Nu trebuie să existe diferență între state membre mici și state membre mari și ne așteptăm din partea Comisiei să acționeze în uh, vederea stabilității Uniunii Europene. Și de asemenea ne așteptăm uh, de la Comisie să transmită semnale clare în ceea ce privește nevoia de a face reforme. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum, în numele socialiștilor și democraților, doamna Beres. Mulțumesc, doamna președinte, domnule vicepreședinte. Iată că a venit și prima întâlnire din mandatul dumneavoastră în care să dezbatem problema guvernanței economice. Pe durata legislaturii precedente, precedente am făcut un pas fără precedent uh, în domeniul bancar, odată cu înființarea Uniunii Bancare. Până la urmă, ceea ce ne propunem acum în această comisie, ultimei șanse, este ace, uh, ceea ce ne propunem este să nu doar să depășim criza financiară, ci să facem eforturi ca să nu ne trezim într-o criză a întregii uniuni politice. Și de aceea proiectul pe care îl lansăm aici este extrem de important Deși în momentul în care dumneavoastră veniți și prezentați acest bilanțul acestor două proiecte, Sexpack, Tupac, avem impresia că legiuitorii ne impun niște repere, ceea ce uh, nu se reduce la simpla prezentare pe care ați făcut-o dumneavoastră, scurtă și la obiect, care, de fapt, se nu țină cont de starea de deflație, de starea care se constată ca de criză socială și de căderea economică a întregii zone euro. De aceea, trebuie să spun că încă în aceea zi dumneavoastră ați publicat un document care, de fapt, mi se pare că lansează niște repere importante în materie de creștere și prin care se recunoaște cât de gravă este situația și, îndeosebi, cât de gravă este criza socială și prin care se pune accentul atât pe cele cât și pe ofertă, care recunoaște faptul că există un deficit de investiții și că există un risc Um, de descreștere în mai multe sectoare și în același timp există și o anumită marjă de manevră la nivel bugetar pe care o putem folosi. Cât privește de dimensiunea multilaterală a semestrului european, Dumneavoastră insistați pe nevoia de a situa în context și a vedea în perspectivă economiile statelor membre. Din păcate însă am impresia că această stare de spirit nu se regăsește și în evaluarea pe care o faceți dumneavoastră pentru cele două pachete six-pack, two-pack. Ne spuneți că nu s-a făcut o verificare într-un calendar firesc. E normal așa, pentru că regulile a fost adoptată într-un moment în care nu puteam să dispunem de timpul necesar pentru a face față unei situații care de fapt era anormală. Deci normal că nu este un calendar normal. Dezbaterea propunerea lansată astăzi este una pe mai multe dimensiuni și trebuie să veghem la aplicarea acesteia. În momentul în care în iunie anul acesta șefii de stat și de guvern au reiterat acest obiectiv până la sfârșitul anului și anume o reevaluare a pachetelor de șase și respectiv două măsuri, v-au încredințat și un mandat de evaluare a marjei de flexibilitate pentru guvernanța economică. Și vă așteptăm și să sperăm că documentul pe care ni-l veți prezenta nu va impune neapărat noi prevederi, dar măcar să prezintă să trecem de la o logică foarte restrictivă la o adevărată guvernare și orientare a politicii economice, ori mă tem că nu sunt același lucru. Pot să înțeleg că sunt unii care țin cu dinții de reguli și noi ținem foarte tare la reguli, însă știm că există și limite uh, în momentul în care acestea nu pot fi aplicate și în momentul în care acestea dau peste cap suveranitatea statelor membre și înlesnesc un sentiment anti-european în momentul în care sunt mult prea câlcite ca să fie însușite de utilizator, cum spuneți dumneavoastră, și cu această interpretare pe care o dați, această variantă de flexibilitate sunt necesare. Știm prea bine că foaia de parcurs a fost redeschisă de mărețul raport al celor patru președinți în care Parlamentul European vrea să-și joace rolul care îi revine. Toată lumea ne spune același lucru. Dacă nu vom avansa împreună pe calea guvernanței economice, atunci Europa se va uh, dezmembra, se va fărâmița Uh, Știu foarte bine, suntem într-o fază de încremenire în sistem și am impresia că dezbaterea între statele membre are loc astăzi așa, într-o păsărească inaccesibilă. Cred că e cazul să relansăm acest proiect. Haideți să vorbim, să ne înțelegem între noi, să nu mai vorbim păsărește și, uh, practic, dumneavoastră cred că așteptați cu toții um, o bună voință și uh, să sperăm cu toții că vom face față acestei provocări. Vă În numele ECR, domnul Doamnă președinte, domnule comisar, mi se pare binevenit faptul că ducem această dezbatere astăzi. O dezbatere despre six-pack și two-pack, dar și în general o dezbatere despre succesul guvernanței economice în Uniunea Europeană. Când, uh, vedem această, când avem această perspectivă mai largă, devine clar că este o dezbatere despre eșecul unei astfel de tip de guvernanțe. La început aveam reguli clare, simple și transparente, și anume să nu mai existe 60% marjă pentru îndatorare și 3% pentru îndatorare nouă și Uh, astfel înc- și, de asemenea, ca fiecare stat să fie responsabil pentru propriile sale datorii. Aceste uh, reguli uh, au fost diluate în 2005 prin reforma Pactului de Stabilitate și Creștere și au fost înlocuite prin reguli mai complexe, mai puțin transparente, uh, cum ar fi, uh, de exemplu, conceptul deficitului structural și nu cred că mulți dintre deputați știu ce este acesta în mod clar acest deficit trebuie să fie redus de la an la an cu 0,5% pentru statele care sunt în procedura de deficit uh, excesiv, 0,8%. Însă nu am văzut uh, nimic care să semene cu asta. Deficitul structural uh, s-a a scăzut, dar cu mult mai puțin decât cei 0,5% pe an prevăzuți. Apoi, în 2010, s-a eliminat și clauza sau s-a încălcat și clauza principală a responsabilității uh, fiecărui stat uh, pentru propriile datorii. Statele uh, și-au asumat datorii care nu le pot fi distribuite exact, care nu le pot fi alocate exact. S-a inclus semestrul european, diferite fonduri, tablou de bord, Până la urmă, fiecare tip de uh, politică economică poate fi justificată printr-un indicator, dar asta nu uh, uh scade ca caracteristica lor de a fi aleatorii. Guvernanța economică a devenit uh, mai greu de controlat și asta duce la derive, cum vedem acum și în cazul Franței. Trebuie să ne întoarcem la principiul uh, de bază, acela al faptului că fiecare stat își asumă propriile uh, datorii. Astfel, fiecare stat trebuie să-și ia deciziile uh, în așa fel încât să răspundă în fața pro- numai în uh, interiorul fostul, uh, propriului său stat și uh, să, în așa fel încât să-și asume propriile datorii. Și atunci uh, putem noi numai să ne concentrăm asupra faptului că uh, Uh, statelor trebuie să li se amintească că trebuie să-și plătească datoriile, ele și numai ele și nimeni altcineva. Și asta este suficient ca stimulent pentru a ajunge la un simț al responsabilității în interiorul Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Acum, în numele ALDE, doamna Van Nieuwenhuizen. Eh, mulțumesc, doamna președinte. Vorbim astăzi de evaluarea six-pack și two-pack. Două pachete de măsuri, așa cum se știe, care au fost implementate în anii din urmă pentru a consolida pactul de stabilitate și creștere. Evaluarea Comisiei ne prezintă astăzi o analiză foarte interesantă însă se îndepărtează poate de punctele principale de dezbatere, și anume aplicarea flexibilității, respectând, firește, regulile bugetare. Comisia ne spune că în ianuarie uh, Comisia va lua poziție pe acest punct. Astăzi însă nu putem decât să evocăm situația uh, evoluția ultimelor săptămâni, care nu e deloc satisfăcătoare. Președintele Juncker a spus săptămâna trecută presei că Menținerea regulilor este o decizie politică pentru Comisia Europeană. Prin urmare, Franța a primit niște avertismente uh, vis-a-vis -vis de politica sa bugetară. Sistemul francez uh, încalcă, se pare, acordurile uh, semnate în urmă cu doi, respectiv un an, în six-pack și two-pack. Acum, în analiza acestor pachete de măsuri, Comisia ne spune Deficite suplimentare sunt autorizate atunci când o țară a înregistrat progrese la nivelul reformelor întreprinse. În analiza bugetului francez pe 2015, la finele lunii trecute, Comisia ne spune în mod explicit că Franța a luat prea puține măsuri pentru a uh, pune ordine în, uh, în economia ei și uh, pentru a întreprinde reformele necesare în contextul eurozonei. Decizia e o lovitură politică. Primii 10 ani de monedă euro ne, ne-au arătat ce se poate întâmpla atunci când regulile în materie de stabilitate uh, fac obiectul unor negocieri politice și astăzi nu mai vorbim de politici, nu mai vorbim de flexibilitate, nu mai vorbim de uh, putere discreționară, ci evocăm din nou planurile de investiții care vor uh, ocoli, practic, legile. Doar țările care uh, respectă pactul de stabilitate și creștere și care au pus în aplicare recomandările specifice pe țară vor avea uh, acces la investițiile prevăzute în plan. Ca atare, anumite țări ce nu respectă regulile Uh, vor primi din potriva penalități și vor întâmpina încă și mai multe dificultăți în ce privește investițiile. O soluție din punctul nostru de vedere mai integră și care vor permite consolidarea încrederii uh, în economia europeană și economia europeană ca atare. Mulțumim, spune președinta. Mulțumesc pentru că ați respectat uh, timpul de vorbire. Doamna Matias, acum. Domnule președinte, domnule comisar, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Toate astfel de demersuri ar trebui să înceapă cu niște chestiuni foarte serioase și dacă te uiți pur și simplu, te seama că demersul a dat greș. A dat greș de ce? Pentru că avem din ce în ce mai mulți șomeri, din ce în ce mai multe dezechilibre economice și nu s-a înregistrat niciun fel de consolidare economică în zona euro. De aceea, propunerea pe care o face sau a făcut-o comisia a dus la un eșec lamentabil și toxic pe deasupra. Este o nenorocire, așa încât ceea ce ar trebui să facem ar fi să o luăm de la zero de la niște principii elementare și să vedem care sunt aceste obiective până la urmă? Controlarea datoriilor? E controlată? Nu, nu e controlată. Uh, s-a controlat deficitul? Nu. Aveți impresia că se controlează deficitul? Niciun caz. S-a consolidat economia europeană? Încă un eșec. Există din ce în ce mai multe dezechilibre. S-au redus cheltuielile singur mod în care s-au s-au redus cheltuielile a fost să se distrugă și ceea ce mai rămăsese în picioare. Stabilitate, un eșec și aici, mai multă creștere, alt eșec. vorbim de un tratat bugetar care este un eșec dar la capul al fine. La fel, procesul de austeritate și acum vorbim de flexibilitate. Așadar, statele membre ce pot face acum? Pot să deducă investițiile, au caracter deductibil investițiile din calculul deficitului și, practic, Acum că ne-ați nenorocit conturile și balanțele de plăți, nu ne-a mai rămas un sfanț în buzunar să băgăm niciun fel de investiții, pentru că toți banii s-au dus pe plata datorilor și acum veniți și trâmbițați flexibilitate. Flexibilitatea cui poate? A comisiei. Deci este nevoie de o evaluare sănătoasă și acest lucru înseamnă să ne orientăm pe rezultate și să nu mergem orbește așa uh, cu sloganul, pentru că vorbim de o structură economică. Uh, domnule comisar, iată ce a făcut comisia Comisia, haideți, puneți punct uh, și aruncați la coșul de gunoi acest eșec. Mulțumesc. Urmează acum domnul Urtasun, Patru minute comisia spune că um, primii patru ani uh, de reforme au fost de succes și că într adevăr regulile luate, adoptate au contribuit la consolidarea fiscală. Noi nu putem fi de acord cu asta. Este urgent ca Comisia să treacă de la o reducere mecanică a deficitului structural la o altă perspectivă. Reducerea datoriilor prin reducerea sistemelor sociale în Uniunea Europeană are consecințe dramatice răspunsul uh, politic uh, a, exacerbat uh, problema. Vedem cadrul actual ca un cerc vicios care nu numai că nu-și atinge obiectivele, ci și aduce Uniunea Europeană înspre a treia recesiune. Avem nevoie de măsuri contraciclice. Regulile nu pot fi nici măcar eficient implementate așa cum au fost prevăzute flexibilitatea a devenit uh, regula în loc de excepție. În, și uh, a, și, uh, din păcate, răul economic și social a fost deja făcut. Este, de asemenea, o lipsă de viziune a Comisiei când spunem că nu trebuie revizuite regulile. Procedura actuală pune accentul prea mult pe statele cu un deficit prea mare. Verzii sunt dezamăgiți că Comisia consideră cadrul actual de guvernanță un succes și că consideră că nu este nevoie de o revizuire. Noi considerăm că este nevoie de o abordare contraciclică, avem nevoie de un six-pack revizuit, un tratat pentru investiții care să ducă Uh, la beneficii uh, pentru societate și pentru mediu. De asemenea, considerăm că datoria pentru recapitalizarea bă, uh, sectorului bancar trebuie să fie, vă, fie văzută altfel. Datoria totală este de 90% din PIB, însă o treime din această datorie își găsește originea în sprijinul acordat de către statele membre sectorului bancar, începând cu 2008. Este uh, nedrept uh, și acest lucru trebuie revizuit. De asemenea, trebuie codificat în legislație, uh, trebuie codificate anumite lucruri și anumite concepte, uh, pentru că deocamdată nu există definiții clare. De exemplu, producția solicităm o definiție mai clară a conceptului care să ia în considerare un uh, context teoretic mai larg. De asemenea, suntem și pentru uh, ducerea la bun sfârșit al tabloului uh, de bord și completarea lui cu indicatori sociali. Domnul comisar Moscovici și-a luat un angajament în acest sens, deci vrem implementarea acestui fapt. În ultimele zile, Comisia a solicitat Spaniei să-și reducă deficitul printr-o reducere uh, suplimentară de 4 miliarde de euro. Statul, țara uh, suferă de pe urma unui șomaj uh, masiv. Jumătate dintre oameni nu au primit niciun fel de sprijin. Puteți să continuați să ne cerem, să ne, puteți să continuați să ne cereți să facem reduceri? Noi, verzii, considerăm că este nevoie de o revizuire juridică pentru a ieși din uh, situația actuală de, actuală de stagnare. Köszönöm képviselő úr hozzászólását az IFD. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Wolf. Thank you, Madam Chair. Mr. Dom mulțumesc, domnule Dombrovskis. Mă așteptam ca discursul dumneavoastră să prezinte o istorie de glorie a six-pack și two-pack care ar fi scos Europa din depresie. Odată în plus, ați livrat un astfel de discurs. Până la urmă, e Crăciun, doamnelor și domnilor, și e Crăciun atunci când părinții le spun copilor lor basme despre tot binele din lume, când știm că răul ne stă la ușă. Și iată, astăzi din nou n-ați făcut decât să ne spuneți o serie de basme pentru că punctul principal al six-pack este controlul, controlul bugetelor naționale, controlul cheltuielilor la nivel național, controlul guvernelor alese în mod democratic în statele membre, de unde nu creștere, nu ocupare, ci doar sărăcie. Iar la Crăciun acest control și poveștile de Crăciun ar trebui să vă arate clar unde greșiți, pentru că multe popoare europene vor sărbători Crăciunul spunându-le copiilor lor că Moș Crăciun le va, le va aduce cadouri. Iar dacă Uniunea Europeană le ar fi controlat pe Moș Crăciun, povestea ar fi una diferită. Întâi de toate, Moș Crăciun nu ar putea conduce mai mult de 4,5 ore fără o pauză de 45 de minute potrivit directivelor europene. Poate chiar și Rudolf ar trebui să aibă un tahograf. Potrivit directivelor europene, cu siguranță ar uh, trebui să aibă o ștampilă pe fund cu steagul european. S-ar putea să nici nu poată fi folosit, Rudolf, potrivit directivei și atunci ar trebui să existe un intergrup uh, care să se ocupe de bunăstarea renilor lui Moș Crăciun. Iată ce ar trebui să facă Moș Crăciun ca să respecte regulamentele. Practic, Uniunea Europeană distruge Crăciunul pe Moș Crăciun. Ați distrus povestea frumoasă de Crăciun pentru milioane de familii europene. A független képviselők közül Monó képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! Domnul Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, după lansarea pactelor bugetare de către Uniunea Europeană, vă întreb care este eficacitatea guvernului dumneavoastră economice și financiare. Mai mulți patrioți francezi fac aceeași constatare ca și noastră și condamnă datoria uriașă ca urmare a privatizării banilor publice prin intermediul piețelor mondiale de capital. Această supranaturare cronică îi transformă pe cetățeni în sclave ai datoriilor. Mâine creditorii noștri străini vor mai lua încă șapte piei de pe noi, vor cere mai multă privatizare <clears throat> vor duce suveranitatea aceasta în detrimentul datoriei lor. Vedeți nenorocirea economică pe care ați provocat-o în Grecia și Cipru cu reformele dumneavoastră structurale. Da, sigur că stat membru are libertatea lui și poate să-și reducă deficitele și datoria publică, însă eforturile economice trebuie să vizeze cheltuielile defectuoase, costul exorbitant al imigrației de masă, costul eternului salvări a monedei euro, câte 17 miliarde de euro pe an, de patru ani numai în Franța, frauda socială și toate celelalte, ca să nu mai zic ca să revenim totuși la echilibrarea conturilor publice, avem nevoie de instrumente naționale. Trebuie să controlăm frontierele, moneda, bugetele, băncile și prioritățile naționale. Iar Europa noastră federalistă a confiscat aceste valori și trebuie să renunțăm la lumea noastră închipuită și trebuie să revenim la o abordare patriotică și abia așa o să însănătoșim finanțele publice, o să regăsim creșterea. Nu avem nevoie de niciun fel de pact, nici cu șase, nici cu două măsuri, ca să avem un nivel de datoare mai mic, oricum ca ar face și cu o creștere economică de peste 3% anul acesta. Domnul Juncker degeaba tot insistă pe rigoare bugetare pentru a uh, de, uh, corecta deficitele excesivele prin curtea altora, în condiția în care UE are vreo 30 de miliarde de datorie, asta înseamnă vreo 20%. Întrebați-vă domnul Arhuis ce părere are. Artuis, uh, ce părere are ezzel a a körnek végére értünk. Mulțumesc. Încheiem această rundă. Urmează vorbitorii în nume propriu. Doamna Lange. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și vicepreședintelui uh, comisie, comisiei. Este criticat pentru că documentul despre care discutăm este scurt și succint. Dar eu cred că analiza dumneavoastră este cât se poate declară și vă mulțumesc pentru asta. Dacă scrie clar dacă am, regulile au funcționat sau dacă nu am avut timp să um, le evaluăm în mod adecvat. Eu cred că dacă ceva nu este stricat, nu are de ce să fie reparat Parlamentul European trebuie să fie mândru pentru faptul că am, a avut uh, curajul uh, să ia aceste măsuri când Europa avea nevoie de ele. Dacă am fi avut de la uh, bun început procedura privind dezechilibrele macroeconomice, atunci nu am fi trăit situațiile dramatice din anumite state membre. Cel mai important lucru la ora actuală mi se pare să putem discuta împreună despre un text. Și textul este unul clar, dar să ne uităm și în practică. Britanicii spun atât de frumos, poate nu numai ei, britanicii spun the proof of the pudding is in the eating. Deci putem să discutăm despre un text, dar dacă Uh, regulile sunt uh, diluate în practică, atunci practic uh, săpăm la baza euro, unei monede euro solide. De aceea, Comisia trebuie să evalueze dacă reglementările adoptate în trecut sunt și aplicate. Nu voi uh, da nume, dar știm cu toții despre uh, cine vorbim. Deci, până la urmă, uh, dovezile se văd în fapte și trebuie să le aplicăm în realitate. Doamna de Lange, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru? Vă rog. De la domnul Crisohonos. Οι δύο ομιλητέ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο μα μίλησαν για την ανάγκη να σεβαστούμε. Doamna Adelange a, respect, a vorbit despre nevoia de a uh, implementa ce s-a adoptat și nevoia de reguli de guvernanță economică, dar păreți să uitați ceva în Uniunea Europeană, dincolo de regulile de, privind guvernanța economică, avem uh, Carta Drepturilor Fundamentale, avem reguli privind drepturile fundamentale și acestea sunt încălcate prin guvernanța economică și drept în, pentru regulile au fost adoptate pentru a reduce datoria, dar numai, datoria nu mai a crescut. Putem uh, sacrifica drepturile omului pe altarul uh, guvernanței economice? Doamna de Lange, cred că mai degrabă nu, mi-a, nu mi-ați adresat o întrebare, ci mai degrabă ați făcut un comentariu. Dacă nu mă credeți pe mine, dați-mi voie să-l citesc pe domnul Draghi el a spus că cine vrea să fie membru al zonei euro trebuie să-și asume anumite angajamente. Nu suntem axați numai pe cifre, nu suntem ăia răi, ci uh, facem ce este uh, nevoie pentru economiile noastre. Cine își dorește moneda euro trebuie să își asume anumite angajamente și să le respecte. Bineînțeles că trebuie să ne uităm și la consecințe, dar una nu merge fără alta. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Ferreira acum. Uh, não, o ajustamento europeu não funcionou. Passar... Mulțumesc. Uh, ajustarea la nivel european nu a funcționat de la începutul crizei. Uniunea Europeană s-a schimbat foarte mult. Uh, e uh, stagnare, deflație, 25 uh, milioane de șomeri, Uh, dezechilibre interne masive. Din punct de vedere politic, practic ne uităm uh, la un abis. Politica monetară trebuia să stopeze aceste lucruri, însă modelul nu funcționează. Dobânzile se apropie de zero, însă economia uh, e în aceeași situație îngrijorătoare. Pe acest fundal, Comisia se uită la 2015 și propune o politică bugetară neutră face prea puțin ca să uh, stopeze austeritatea, o politică monetară neutră din cauza crizei. Și atunci mă întreb ce trebuie să se întâmple pentru ca Comisia să propună niște politici curajoase. Președintele Juncker a făcut anumite promisiuni, dar practic nu se oferă niciun fel de stimulente, pentru că lipsa activității economice nu poate fi compensată cu stimulente artificiale. Ne uitându-ne acum la Sixpack, se spune că procesul de ajustare um, trebuie să uh, îndeplinească trei uh, condiții. Se vorbește de șocuri externe, de reforme structurale, competitivitate, dar reformele structurale reale și nu doar tăieri bugetare pe termen scurt. Uh, nu de asta e nevoie și cum Comisia știe, orice ajustare pentru uh, a obține finanțare publică a fost prezentat ca o concesie politică și nu figurează în legislația ca atare. Iată pe ce trebuie să ne concentrăm. Aici trebuie să ne schimbăm agenda politică, pentru că fără o economie reală și funcțională, fără locuri de muncă, nu vom avea niciodată o balanță financiară echilibrată. Alte blocuri economice decât Europa realitatea e privită în față. E limpede că la noi lucrurile nu merg. Faceți alte alegeri. Képviselő úr következik. Parancsoljon! Ja, dank u wel. Eh. Domnul Sander. Eh, om, eh, om... Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte greu să re Um, orientăm bugetul, constatăm și noi acest lucru astăzi. Avem în Belgia un guvern care pentru prima oară în 25 de ani uh, se străduiește să introducă noi surse de încasări pentru a însănătoși bugetul și încearcă în același timp să reducă creșterea de impozite și chiar nu e ușor să faci reforme bugetare și structurale, chiar dacă sunt indispensabile asta, dacă vrem să stimulăm creșterea economiei și dacă vrem să recreăm locuri de muncă și să garantăm încă o dată încrederea în viitor. Există foarte multe reținere, de altfel ați băgat și noastră de seamă ieri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 și uh, care a paralizat Grecia și vorbim practic de încredere. Acesta este cuvântul cheie pentru că fără încredere nu uh, apar investițiile și nu există niciun fel de garanții sociale și nu există locuri de muncă dacă nu e creștere. Iar încrederea nu poate apărea decât dacă lumea așa cât un angajament și dacă aceste angajamente se și concretizează. Ori dacă acest pachet de 300 de miliarde, care de altfel sună uh, măreț, uh, dacă ar da și rezultate, ar fi foarte bine. Ar trebui să și insistăm să obținem reforme pe termen scurt, dar sunt foarte îngrijorat Uh, ceea ce privește uh, excesul de optimism al Comisiei de câte ori vorbește de pachetul ei cu 26 măsuri. Sigur că s-au înregistrat progrese, dar, așa cum am mai spus, uh, există și noi date care s-au uh, prevăzut și care ar trebui să sprijine încrederea. O mare, mare flexibilitate a regulilor, mă tem că nu ne permitem un astfel de lux și trebuie să menținem totuși calmul, să nu ne pierdem totuși luciditatea dacă vrem un viitor pentru copiii noștri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Domnul Toirer, acum cuvântul. Un minut și jumătate, vă rog. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Îndatorarea statelor înainte de uh, introducerea euro deja era prea mare. Era prea mare și înaintea crizei economice și financiare și este și acum prea mare. Și de aceea mi se pare ciudat că unii uh, colegi din acest for solicită mai multe datorii pentru a plăti vechile datorii. Și nu asta poate fi, nu poate fi acesta răspunsul la uh, problemă. Uh, uh, răspunsul sunt, nu, sunt reformele structurale. Cine dorește moneda unică trebuie să aibă și instituții pentru a impune, uh, pentru a asigura interesul comun și acest lucru s-a încercat prin reformarea pactului de stabilitate și creștere, pact care de altfel a fost încălcat pentru prima dată de guvernul social-democrat din Germania și de către Franța moment, este acum un moment decisiv. Trebuie să aplicăm regulile și ne bazăm pe dumneavoastră, domnule comisar Dombrovskis. Ați uh, arătat în Letonia cum o țară se poate întoarce la creștere prin reforme structurale. De altfel, țări precum Grecia, Irlanda, Portugalia și Spania au făcut eforturi foarte mari cetățenii au strâns cura, cureaua, dar acum vedem luminița la, cap, la capătul tunelului, statele s-au întors la, la creștere. Uh, întrebarea esențială este ce fac uh, Franța și Italia și Comisia trebuie să se asigure că regulile sunt valabile și pentru marile state, nu numai pen, pentru cele mici. Și insistăm asupra acestui fapt și ne așteptăm de la dumneavoastră, domnule comisar Dombrovski, să aplicați aceste reguli. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acceptați o întrebare cu cartonașul albastru, domnule Toirer? Din partea domnului Etheridge. Aveți cuvântul, domnule Etheridge. Mulțumesc. Sunteți de acord cu mine că în momentul în care uh, vorbiți despre six-pack, ne gândim la mușchii lui uh, Ronaldo, dar când ne uităm la pachetul european, nu vedem... Uh, niște uh, mușchi încordați, ci mai degrabă uh, ceva moale și inutil, cam ceva cu, ce seamănă cu abdomenul meu de dimineață când mă trezesc. Credeți că cam așa poate fi evaluat fizicul Uniunii Europene? Egy érdekes kérdés kapott, parancsoljon. Este o întrebare foarte interesantă, nu, domnule Toirer? Dacă six-pack este un termen bun sau nu, rămâne de văzut. Dar ce văd eu în Uniunea Europeană este că noi nu credem în noi înșine când vorbim cu oameni din alte părți ale lumii, din uh, India sau din uh, zona Pacificului, ei se uită înspre noi și uh, văd că avem infrastructură bună, universități excelente, un sistem de sănătate foarte bun și ei se întreabă dacă Uniunea Europeană nu reușește să revină la creștere, atunci cine? Euro nu este nici cauza, nici soluția problemelor. Trebuie să acționăm în domeniul economiei reale. Avem nevoie de tehnologie, investiții, inovație și numai așa vom atinge uh, un six-pack uh, bine antrenat. Înțeleg, uh, spune doamna președinte, că este ceva foarte important, că acest subiect este important, uh, însă dezbaterea este una lungă, deci am să vă rog să înțelegeți că voi permite numai un singur cartonaș albastru, iar cei care au solicitat mai târziu să uh, primească dreptul la o întrebare, nu uh, vor mai putea interveni. Domnul, doamna, domnul Viegas, un minut. Pentru noi, guvernanța economică potrivit six-pack și two-pack și tratatele bugetare e un alt mecanism inventat ca statele membre să se alinieze la interesele multinaționalelor. Practic, ele conduc Europa și arată că integrarea europeană este bazată pe separarea claselor. Uh, așa zisele reforme structurale nu fac decât să servească aceleași, aceleași interese. Cum explicați atunci, domnule comisar, că 28 de state membre au încălcat aceste reguli, niște reguli care sunt cu totul și cu totul inadecvate. Comisia spune că s-au înregistrat progrese, că deficitele scad și datoriile scad. Atunci de ce încă suntem în criză? De ce nu există nicio perspectivă de ieșire din criză? Mai mult decât atât, cum explicați că statele din, care nu sunt în zona euro s-au descurcat mai bine decât cele din zona euro, pentru că uh, Domnul Giegold întrerupe președinta. Două minute. Herr Kommissar, ähm, Sie haben eine Überprüfung. Domnule comisar, ați făcut o evaluare a regulilor pe care le-am reformat. La momentul respectiv a fost un pachet foarte controversat. Evaluarea dumneavoastră ne arată numai culori pastelate. Regulile pe care le-am adoptat nu sunt suficient de bune încât să aveți curajul să le aplicați în mod consecvent uh, și, uh, de asemenea, uh, ca să doriți să explicați exact cum este situația. Dacă s-ar fi aplicat regulile așa cum au fost adoptate, ne uităm, dacă ne uităm la evaluare, vedem că 14 din 18 state nu au putut să-și respecte angajamentele luate conform acestor reguli dar unii colegi uh, se prefac că această problemă nu există, că trebuie numai aplicate regulile uh, la sânge. Dar dacă facem asta, Europa intră în recesiune. Este corect că ați oferit mai multă flexibilitate, mai multă marjă de manevră, dar în același timp nu puteți să veniți să ne spuneți că regulile sunt minunate. Apoi există colegi care spun că aceste reguli complexe ar trebui să fie simplificate uh, la reguli uh, simple și stricte, dar acestea ar fi prociclice. De aceea, ceea ce ne trebuie este o politică economică și monetară comună în Uniunea Europeană. Trebuie să punem capăt uh, concurenței uh, fiscale de asemenea, statele care au un buget uh, mai uh, puternic trebuie să investească mai mult, astfel încât celelalte state uh, să aibă oportunitatea să-și consolideze bugetele. Dar ce face Consiliul? Nu adoptă astfel de uh, prevederi, ci domnul Draghi de la BCE încearcă prin măsuri monetare să stabilizeze zona euro. Și ce vă reproșez dumneavoastră, domnule comisar, nu este că nu veți schimba acest lucru, pachetul de investiții merge în direcția cea bună, dar vă reproșez că nu spuneți lucrurilor pe, pe nume și că nu arătați cu degetul pe cei care sunt responsabili, și anume Consiliul, care nu au curajul să facă politica de care avem nevoie în Uniunea Europeană. Domnule Gigold, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru? Da. Domnul Luche, aveți cuvântul. Domnule Gigol, ați spus că regulile simple sunt prociclice. Când avem un stat cu un buget echilibrat, are, uh, conform regulilor simple, poate să se îndatoreze cu 3%. Asta înseamnă că se pot extinde cheltuielile statului cu aproximativ 15%. Ce este prociclic în acest sens? Pentru că tocmai se poate face politică fiscală expansivă sub aceste reguli. Domnul Giegold. Domnule Luche, problema nu a fost uh, când economia mergea bine. Statele au respectat această regulă privind 3%. Problema a fost că nu au existat uh, reguli care să prevadă ca, îndatorar, ca îndatorarea și datoriile să, să și fie reduse odată ce au uh, depășit pragul prevăzut păreau, aceste soluții păreau bune pentru că în etap, în perioadele uh, de prosperitate nu prevedeau uh, reguli de revenire la uh, un buget solid. Köszönöm, Gigold úr. Következő hozzászólás, Marco Vali. Vă mulțumesc, domnule Gigold. Domnul Vali, două minute. Sì, grazie Presidente Signor Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, fiți drăguți și uitați-vă la mine. Alo, domnul comisar? Nici nu se uită. Deci, eu acum vorbesc în numele a 21% dintre italienii care s-au prezentat la urne la ultimele um, uh, alegeri europarlamentare. Aceste persoane atât de chinuite mi-au dat votul ca să vin aici și să vă spun că noi nu mai avem niciun pact de stabilitate și nu mai avem niciun fel de restricții bugetare și nu mai vrem niciun fel să vină contabilii de la dumneavoastră, de la comisie, să ne tragă pe noi de urechi cum să facem noi cu economia în țara noastră. Oamenii vor o politică în stare să privească în ochi pe oameni, ă, să combată fondurile speculative, toate spread-ul și așa mai departe. Noi suntem cei care facem regulile și nu voi la comisie. Bunăstarea majorității cetățenilor prin aceste restricții fiscale vin abia după interesele speculatorilor și speculanților, de fapt. Noi nu putem fi de acord cu așa ceva. Pactul de stabilitate și creștere este o utopie, iar stabilitatea țărilor foarte îndatorate am văzut că nu duce decât la șomaj, sărăcie și duce pur și simplu la vânzarea la prețuri de nimic a unor proprietăți, așa zisă piațe, care de fapt reprezintă interesele 1% a populației. Restul de 99% sunt dezamăgiți și nu mai au nicio încredere în politică, în condițiile în care în mare parte nici nu se mai prezintă la vot și trăiesc într-un sistem pe care îl disprețuiesc. Și ce am putea face bine prin acest pact de stabilitate, acest fi six-pack, fi two-pack și mai ales cu pactul, iată ce putem face, să, să-l sfârșim. Și având în vedere că nu aveți nici măcar bunul simț și decența morală și nici intelectuală de altfel să, vă, să combateți această problemă, am văzut ce se întâmplă cu LuxLeaks, a trecut deja de mult vremea, în Italia italienii vor meni la vot, la referendum pentru a ieși din zona Europa și așa vom demasca toate adevărurile ascunse, democrația de fapt mascată de o dictatură financiară și vom avea ocazia să ne răzvrătim, să arătăm cine-i pentru crize, Cine ne-a adus pe noi în moneda unică și cine a măsluit conturile publice? Cine ne-a obligat să ajungem să avem o datorie suverană, datorie suverană s-a transformat în drept suveran al piețelor și că am devenit pradă a sistemului financiar. Și priviți-mă odată în ochi când vorbesc cu dumneavoastră. Noi reprezentăm pe cei care nu se vor preda niciodată, nu vor rămâne sclavii finanțelor, datorilor și mai ales sclavii tehnocraților. Vă mulțumesc! tisztelt Valli képviselő úr, ön kemény szavakat használt, ami elsősorban megfontolt. Domnule Valli, ați folosit uh, cuvinte foarte dure. Merită poate să reflectați înainte să țineți următorul discurs. Știți că sunteți foarte bine auzit și dacă comisarul nu vi se uită direct în ochi. Domnul Zarnapoulos μεγαλύτερους και ισχυρότερους. Μεγαλύτερη μόνιμη ανεργία. Mulțumesc. Profituri pentru cei mu- puțini, uh, folosirea oamenilor ca niște instrumente pentru a deservi six-pack, two-pack. Nu e o greșeală de moment, uh, ci e motivul de existență al Uniunii Europene. Aveți nevoie de șomaj, aveți nevoie de flexibilitate pentru salarii foarte mici pentru a face profituri pe care le, cărora le acordați ajutoare suplimentare. Aveți nevoie de profit pentru competitivitate, pentru că fără profit nu aveți competitivitate. Revizuiți așa zisa guvernanța economică cu o taxare mai uh, greoaie, cu o supraveghere foarte strictă practic sugrumați uh, popoarele. Și în ciuda tuturor sacrificiilor cetățenilor nu vom putea ieși din criză, pentru că criza este inerentă sistemului dumneavoastră pe care nu îl schimbați. Și cei care spun că vă veți schimba din abator în paradis se înșală amarnic. Nu veți rezolva nimic sugrumând guvernele naționale. Nu veți obține nimic oamenii sărăcesc și ar trebui să vă atace pentru a-și apăra interesul. Köszönöm képviselő úr. Lamassur képviselő úr következik. Kettő perc. Mulțumesc, domnul Lamassur, două minute acum. Merci, madame le président. Vos propos le conf... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte al Comisiei, problema nu este să se reformeze regulile care au fost puse în practică în mijlocul crizei, ci este vorba de fapt de a aplica aceste reguli, de a le aplica în litera și în spiritul lor. Este o chestiune de credibilitate, credibilitatea Uniunii Europene și mai ales a guvernanței zonei euro, care și-a prevăzut uh, obiective cât se poate de ambițioase cu așa numitul Fiscal Compact. Și bineînțeles, este vorba și de credibilitatea noii comisii. Așa cum spuneau colegii de la PPE, dar și domnul Teurer, trebuie să ținem cont de o avertizare. Regulile trebuie să se aplice la fel peste tot, în toate statele, indiferent de uh, mărimea lor. Am adoptat six-pack-ul și two-pack-ul pentru că regulile inițiale din Pactul de Stabilitate și Creștere nu au fost aplicate. În 2003 a reieșit că cele mai mari puteri economice din Uniunea Europeană, Germania și Franța, au uh, uh, nu au respectat regulile în același timp. Fără o mare dificultate, au obținut o flexibilitate, o uh, interpretare a regulilor care practic a anulat aceste reguli și s-a văzut că Uniunea Europeană nu poate funcționa uh, pe principiul uh, unor state care sunt prea mari ca să fie sancționate sau arătate cu degetul. Dacă Uniunea Europeană este strictă în fața Greciei și a Portugaliei, dar tremură în fața țărilor, să le spunem, mai mari decât Spania, atunci totul se va dărâma și uh, vom reveni în mod inexorabil la situația pe care am vrut să o evităm de la bun început, ce anume cea în care uh, uh, piețele financiare și agențiile de rating decid în locul uh, decidenților politici. Mulțumesc. Domnule Lamassoure, o întrebare cu cartonașul albastru. acceptați? Mr. Opie? Domnul Rope, aveți cuvântul. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, atskirose šalyse situația era... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte. În anumite țări, situația poate este diferită, dar aș dori să vă adresez o întrebare. Ar trebui să avem un principiu pentru a ne apăra cetățenii astfel încât când avem uh, un buget mai bun și o, eco o economie care funcționează mai bine, uh, să putem să um, uh, reintroducem bani în sistemul social, în educație și așa mai departe și numai apoi să vorbim despre introducerea de noi programe? Domnul Lamasur. Da, porniți de la, promisa, porniți de la premisa uh, problemei deja rezolvate. Însă anumite state au trăit mai mult timp uh, cheltuind mai mult decât aveau. Și uh, primul lucru pe care trebuie să le facă aceste state este să uh, facă ordine la ele acasă cu ajutorul partenerilor. Iar apoi vom putea recrea prosperitate și vom putea redistribui puterea de cumpărare. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum doamna Rodriguez, două minute. Mr. Vice President. Domnule vicepreședinte, noul cadru de guvernanță economică a rezolvat uh, anumite probleme, mai ca și creat altele în loc. Și Europa este acum uh, blocată într-un fel de proces de stagnare, șomaj foarte ridicat, un nivel ridicat și în al doilea rând europa este divizată de o serie de divergențe economice foarte mari care și ele la rândul lor devin o serie de diversiuni de fapt economice și politice iar comisia a recunoscut această situație în uh, raportul anual privind creșterea iar, uh, și locurile de muncă, iar acum Comisia ar trebui să rezolve aceste probleme în sensul remedierii acestui cadru economic de guvernanță. Cred că prima rectificare este aceea de a crea mai multă marjă de manevră pentru investiții în pactul de stabilitate și de creștere și, în primul rând, trebuie să se asigure că contribuțiile statelor membre la aceste noi fonduri în vederea uh, investițiilor strategice ar uh, trebui să fie neutralizate în ceea ce privește pactul de creștere și stabilitate și, în al doilea rând, avem nevoie de o supraveghere echilibrată care să nu vizeze numai problemele macroeconomice, ci și pe cele sociale. Și, în sfârșit, domnule vicepreședinte, nu vă supărați, dar chiar nu cred să existe vreo soluție pentru a dilua aceste divergențe pe care le avem în zona euro, dacă nu suntem în stare să avansăm cu agenda noastră, să desăvârșim Uniunea Economică și Monetară și mă refer la uh, desăvârșirea Uniunii Bancare, însă mă refer și la mobilizarea unei capacități fiscale în zona euro. E o îndatorire tot a dumneavoastră, domnule vicepreședinte. doamnă Rodriguez, Rodriguez, acceptați uh, un cartonaș albastru din partea domnului Coburn? Eh? Can you hear me, Dacă se aude, o să vă și întreb. Fii drăguță, uh, nu cumva nu sunteți de acord cu mine că națiunile Europei, din afara zonei euro, se descurcă destul de bine, spre deosebire de cei care sunt în zona euro, nu prea să descurcă așa grozav. Pentru că zona euro este o monedă politică creată de către comisie ca să le fie lor bine, să le slujească scopurilor politice și până ce această monedă euro nu va dispărea și nu o dăm de pământ cu totul, cei din sudul Europei nu o să aibă nicio șansă la relansare economică. De aceea aș recomandă întregului Parlament, fraților, haideți să facem comisia să-și recunoască erorile și să dea de pământ cu această monedă. Cucona de acolo spunea că este cât se poate de evident că asta e problema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 Bun, nu e chiar o întrebare, este o declarație. Vă rog, doamnă. Domnule eh, Coburn, chiar cred că e o problemă, numai că problema nu e moneda euro, ci eh, sigur că putem vorbi despre euro ca o forță, ca un atu al națiunilor europene. Însă problema o reprezintă modul de organizare a Uniunii Economice și Monetare, care este una dezechilibrată și acest lucru se vede foarte clar acum și acesta este motivul pentru care trebuie să desăvârșim Uniunea Bancară. Avem nevoie de o coordonare economică cu țările excedentare și respectiv țările deficitare care uh, să facă și în celelalte eforturi de creștere și în același timp trebuie să mobilizăm capacitatea fiscală. Până la urmă asta lipsește. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte, și acum Hedley Fox are cuvântul. Vă rog, și mă. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Orice dezbatere pe guvernanță economică face și mai recunoscător că Marea Britanie nu e parte a Europei. Din punctul meu de vedere, este nedemocratic ca Comisia să spună statelor membre ce trebuie să facă, ce trebuie să cheltuie, ce trebuie să impoziteze. Însă asta e consecința intrării într-un grup de țări monedă unică. Și e tot mai limpede că moneda unică, euro, nu funcționează pentru diversitatea economiilor pe care le cuprinde. Prin urmare, milioane de oameni din întreaga Uniunea Europeană nu au de lucru. Șomajul tinerilor e de 40% în Italia, 55% în Spania, 58% în Grecia. Aceasta este o tragedie pentru milioane de familii. Pactul de creștere și stabilitate are dreptate să controleze uh, cheltuielile și împrumuturile în zona euro, dar trebuie să se asocieze cu o politică monetară adecvată. Iar acest lucru este imposibil pentru BCE. Orice spune Comisia despre guvernanța economică, ea nu recunoaște lacuna principală care apare în construcția monedei euro o rată a dobânzii unică nu va fi niciodată potrivită pentru toate uh, statele membre ale zonei euro. Și, domnule Dombrovski, dacă vă doriți ca zona euro să înflorească, Comisia uh, va trebui să discute și despre transferurile fiscale, pentru că nu puteți avea într-o situație în care plafonați dobânzile și fixați rata de schimb între toate statele membre și spuneți apoi guvernelor din Grecia și Italia ce pot să cheltuie fără a transfera bani din zonele bogate, din țările bogate, din zona euro către cele sărace. Domnule Fox, aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Grapini. Acceptați? Da, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule Fox, uh accept uh, să criticați și să spuneți că ceva nu este bun dar nu înțeleg uh, contradicția în care vă aflați contraziceți nevoia unității monetare în același timp faceți parte din uniunea europeană. care ar fi soluția pentru dumneavoastră pentru că de criticat este simplu nu veniți cu soluții de la început de când am început sesiunea grupul dumneavoastră doar acest lucru face. sunteți în uniunea europeană avem nevoie de unitate monetară pentru o guvernanță bună. ei bine, eu cred că Uniunea Monetară, într-un număr mic de state membre care au economii convergente, bună oară, Germania, Olanda, Austria și Finlanda, ar fi putut să fie un succes. Problema este uh, moneda euro ca proiect politic în loc de proiect economic. Dacă e să funcționeze, atunci trebuie fie ca într-o manieră organizată să permiteți statelor care nu țin pasul cu mar, Ciprul, Grecia, Bunăoară, trebuie să le permiteți să părăsească zona într-o manieră organizată sau ca bo- țările bogate să plătească bani grei, așa cum se întâmplă și în Statele Unite ale Americii. Domnul Dombrovski nu dorește să uh, discute niciuna dintre aceste două soluții pe care le-am propus. Mulțumesc, spune președinta. Urmează doamna Tremosa, un minut și jumătate. Vă rog. Moltes gràcies, senyora president. Dear colleagues, dear commissioner, I think that it is... Dragi colegi, domnule comisar, cred că este prea devreme să evaluăm dacă este nevoie de o revizuire a six-pack-ului și a two-pack-ului. Doar în urmă cu doi ani negociam ultimele detalii ale two-pack. Din punctul meu de vedere, un obiectiv clar al evaluării este cum să recalculăm datoria publică. Includem în ea și datoria uh, companiilor de stat? Eu cred că ar trebui și asta va fi ideea principală um, pe care o vom susține în următoarele dezbateri. Când uh, vorbim despre guvernanța economică în Uniunea Europeană, trebuie să vorbim și despre uh, autoritățile regionale și locale care au uh, competențe bu bugetare. Deficitul trebuie să se, sau reducerea lui trebuie să se asigure și la nivel regional și local. Numai astfel ne asigurăm că nu există discriminare între diferitele niveluri de uh, guvernanță Asta este valabil mai ales în state în care bugetele se gestionează mai ales la nivel regional și local, dar um, competențele fiscale de colectare a taxelor uh, sunt la nivel uh, federal, la nivel uh, central. Trebuie să ne uităm la exemplul Statelor Unite, cum au creat ei o uniune monetară și fiscală. Mă întreb dacă clauza um, de no bailout ar trebui să fie și ea reanalizată. Vă mulțumim, domnule Tremosa Ilbasels. Domnul López Bermejo are cuvântul acum. Comisia se apresură a culpar de ea. Mulțumesc foarte mult. Comisia s-a pripit uh, să arate cu degetul statele membre care n-ar fi pus în practică toate mărețele prevederi. Dar haideți să nu pierdem din vedere faptul că printre aceste țări care nu respectau regulile era și Germania și firește că Uh, există și situația Spaniei, sigur, acolo unde piața muncii era și așa foarte precare și exista problema creșterii și deficitului. Avem deja 25% șomaj în Spania, a doua datorie pe plan mondial ca mărime. Iată cam cu ce se laudă Spania și acesta este rezultatul guvernanței dumneavoastră. Adică um, nu ne putem uh, confrunta cu altceva decât cu o evaluare negativă, pentru că oamenii, muncitorii, nu mai vor să audă de șomaj sau zătura de sărăcie. Ori această guvernanță nu face decât să reînvie fascismul turismul în Europa, iar Comisia trebuie să facă eforturi pentru a relansa Comisia, pentru a sublinia dimensiunea socială, ori Comisia nu poate să fie complice al speculanților de pe piață și să blocheze democrație. Mulțumesc foarte mult, domnul Flambert. Două minute și jumătate, vă rog. <laughs> Merci, ça va venir. Merci, madame la présidente. le commissaire. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Trebuie să spun de la bun început că versii sunt convinși pentru a răspunde provocărilor acestui secol, europenii trebuie să acționeze împreună, inclusiv adoptând moneda comună. Deci trebuie să păstrăm moneda unică și atunci întrebarea rămâne. Instrumentele de care dispunem astăzi pentru a garanta coeziunea economice și monetare sunt oare adecvate și le folosim oare în mod corect? În ce privește natura acestor instrumente, e clar că atunci când avem o disciplină bugetară care ține seama de sold și o competiție asupra veniturilor, singura variabilă ajustabilă sunt cheltuielile. Și pentru a păstra o disciplină bugetară așa cum e definită astăzi, fără convergență fiscală, fără armonizare fiscală, ne va duce la o reducere continuă a rolului puterii publice în societate, a cheltuielor. Deci, ca atare, trebuie să completăm disciplina bugetară cu o convergență fiscală inclusiv prin fixarea unor obiective constrângătoare în materie uh, socială și de mediu, pentru că calitatea de guvernant, atunci când trebuie să vă echilibrați bugetul, dar pe de altă parte se reduce sărăcia și uh, amprenta ecologică, atunci ajungeți la ajustări bugetare de altă natură decât cele dorite. Deci, o triplă disciplină societală, bugetară și de mediu. În fine, semestrul e utilizat astăzi pentru a stimula reformele de structură, reforme structurale, care vizează două lucruri. Reducerea rolului statului, am vorbit deja despre asta, și pe de altă parte reducerea costului direct al muncii, punând lucrătorii în competiție unii cu alții. Spunem că semestrul trebuie, să folosit, trebuie folosit mai degrabă ca un instrument de cooperare între statele membre pentru a permite uh, o convergență în sus a normelor democratice de societate și de mediu. Iată, trebuie să revizuim pachetul de guvernanță economică al Uniunii Europene, care pentru noi este un instrument necesar, dar astăzi inadecvat și prost folosit. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lambert. Urmează domnul Oflin, un minut și jumătate. Sturie. Uh, thank you, uh, Madam President. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte Modificarea condițiilor de coordonare economică în Uniunea Europeană este doar o încercare de a salva o monedă care nu funcționează. Reformele structurale despre care tot auzim înseamnă locuri de muncă mai puțin stabile și reduceri bugetare. Nu va uh, salva moneda pentru că ea nu poate funcționa, pentru că Grecia nu va fi niciodată Germania. Uh, Nero s-a uitat uh, la Roma arzând Uh, dar Roma, uh, Roma nu arde astăzi și asta datorită poporului italian. Uh, italian însă țesutul social este sub o foarte mare presiune și nu numai în Italia. Oamenii sunt cea mai mare resursă de care beneficiem, iar șomajul este drept urmare cea mai mare risipă, iar uh, o monedă care nu funcționează duce la prea puține locuri de muncă. Uh, avem instituții care laudă o monedă care nu funcționează, știind de fapt în adâncul uh, sufletului că această monedă nu funcționează și că eu am dreptate. Trebuie să renunțăm la această ideologie de integrare uh, din ce în ce mai mare uh, cei care au uh, o anumită cultură știu toate aceste lucruri, dar prea puțin, uh, au, prea mult timp au rămas uh, tăcuți. Este momentul să spună lucrurilor pe nume. You have a blue card from Mr. Aveți o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Lambert. Acceptați? Aveți cuvântul. Domnule Oflin, sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că situația actuală nu este viabilă pe termen lung. O monedă unică fără uh, reguli sociale, economice, uh, de mediu comune, uh, nu este posibil. Dar există două posibilități. Fie mergem înapoi și dezintegrăm Uniunea Economică și Monetară și revenim la statul națiune, fie continuăm și facem mai multă integrare în domeniul bugetar și social. Cum reacționați la această propunere? Da, cred că spuneți adevărul, este fie una, fie alta, dar ce vreau eu să vă spun este că nu există nivelul necesar de solidaritate socială de care avem nevoie în uh, statele membre. Am, uh, îmi amintesc de unificarea Germaniei. Cei din uh, Germ- Germania de vest s-au plâns un pic că trebuiau să cam plătească, însă au plătit prețul pentru că vreau să se reunifice, dar uh, ei nu vor să plătească, de exemplu, pentru greci. Și dacă nu, e, nu avem această solidaritate, deci singura soluție este să ne întoarcem la statul națiune. Mulțumesc. Doamna Barbara Capel, un minut și jumătate. Danke, Frau äh, Mulțumesc, doamna președinte. L-am întâlnit pe comisarul uh, Moscovici la Comisia Econ și l-am întrebat cât de în serios ia regulile din uh, pachetul de șase și de două măsuri, inclusiv uh, pactul de stabilitate și creștere și sancțiunile prevăzute, mai ales faptul că sancțiunile acum sunt, se impun automat. Uh, el a spus că ia foarte în serios regulile, dar a spus apoi că ar mai aștepta până în martie anului viitor pentru Franța, Italia și Belgia și pentru a găsi o soluție pentru aceste trei state. Este o contradicție uh, în termeni nici nu, și arată foarte clar că nu ia în serios aceste reguli. La ce ne ajută reguli uh, stricte, la ce ne ajută six-pack, two-pack, la ce ne ajută reguli dacă ele nu sunt respectate? și dacă nu se sancționează lipsa aplicării lor. Ce se întâmplă până în martie anul viitor? Ministrul uh, francez de economie ne-a arătat că va um, face un pachet uh, pentru creștere, se vor uh, face privatizări și așa mai departe. Economiștii însă consideră că este prea puțin, că asta nu va duce la creștere. Italia a avut o grevă generală ultimul weekend, um, re, grevă împotriva reformei pieței locurilor de muncă. Vă spun că cele mai bune reguli nu ne ajută la nimic dacă nu sunt respectate și dacă nu se sancționează lipsa, uh, ne, nerespectarea lor. Vă mulțumesc. Domnul Zalba, două minute. Senora doamnă președinte domnule vicepreședinte Doamnelor și domnilor, vorbim aici despre pachetul cu două măsuri și cel cu șase măsuri, Tupac și respectiv six-pack. Cred că suntem de acord cu toții de rezultatele bune. Haideți să vedem uh, ce au reușit ele din zona euro și vom vedea că s-au realizat progrese majore în materie de consolidare bugetară. Același lucru este valabil și dacă stăm să ne gândim la calea urmată de reforme. Cele mai multe dintre țări au tras învățăminte chiar interesante și au pornit-o pe calea reformelor și mai ales se pare că țările cele mai ambițioase la nivel bugetar, precum și țările cele mai ambițioase la nivelul reformelor, sunt astăzi acele țări care um, dau dovadă de rate de creștere cea mai mare și care creează cele mai multe locuri de muncă. Și totuși nu e de ajuns, doamnelor și domnilor, cred că trebuie să o ținem pe această cale și trebuie să fim mai incisivi față de aceste țări care nu respectă aceste reguli, pentru că nerespectarea regulilor de către aceste țări produce urmări asupra celorlalte state membre ale zonei euro și spunea domnul vicepreședinte că uh, Trebuie să garantăm pe cât posibil transparența în acest proces și trebuie să permitem uh, să dobândească o legitimitate democratică de plină. Trebuie de aceea să continuăm cu Uniunea Economică și Monetară. Este esențial acest lucru, iar cetățenii Europei și mai ales cetățenii din zona euro trebuie să fie mândri de deci ce au reușit, uh, deși s-au îndepărtat de Europa și nu mă îndoiesc sub niciun fel de faptul că lipsa de legitimitate democratică a acestui proces ține de îndepărtarea cetățenilor de Europa și ar trebui să revenim cu o legitimitate democratică și pentru Tupac și pentru Sixpack. Pentru ambele pachete, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Urmează acum la cuvânt doamna Isabel Toma, timp de două minute. Madame la Présidente, Monsieur le Comisar. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Atunci când criza a demarat în 2009, gaura neagră în spatele Uniunii Europene a ieșit la iveală. Am introdus toate aceste nouă concepte, troica, semestrul european, o terminologie pe care o adorăm, însă în spatele acestor cuvinte o politică, austeritate pentru popor și fonduri pentru bănci. Dacă e să ne uităm la adevăr în față, constatăm un eșec alegerile macroeconomice ale Uniunii Europene au fost instrumentele unei politici de austeritate devastatoare. Îmi pare rău că domnul la măsură a plecat. Tocmai în acele țări în care regulile s-au aplicat, zona euro este în criză, Europa are șapte milioane de șomeri în plus, cu o treime mai mult decât la începutul crizei. Datoriile statelor nu au scăzut, deficitele de investiții sunt evaluate la 300 de miliarde pe an, iar deflația e peste tot se cască prăpăstii între statele membre, în ciuda uh, convergenței despre care vorbim, suntem mai degrabă într-o stare de divergență. Ratele dobânzilor sunt foarte joase, uh, masa de lichidități indisponibilă, un deficit de investiții private care um, pune în eșec orice uh, progres. Statele membre sunt împiedicate să-și relanseze uh, economiile și vă ascundeți în spatele uh, discursurilor dumneavoastră. Domnul Juncker, în planul său de investiții, propune flexibilitate în aprecierea deficitelor publice, în special în ce privește contribuția statelor membre. Însă, de acum e indispensabil să reformăm instrumentele europene de guvernanță, să privilegiem investiția, să integrăm criterii sociale, în special ocuparea, să avansăm către convergența fiscală și sigur, e nevoie de reguli macroeconomice, da, regulile sunt făcute să fie respectate cu condiția ca acestea să fie performante. Și, în speță, regulile de convergență, stabilitate și creștere nu au făcut decât să aducă recesiune, divergențe și haos. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Urmează Beatrix von Storch pentru un minut și jumătate. Anciolion. sehr geehrte frau präsidentin und insbesondere auch doamnă președinte și domnule comisar Dombrovskis. M-ați impresionat astăzi. Ne-ați uh, prezentat uh, evaluarea uh, multiplelor pacuri și pacturi, pacte, pacturi mi-am notat toate uh, succesele pe această pagină, uh, dar ea este goală. Ați reușit să vorbiți despre uh, succese de, ale unor măsuri uh, luate pe patru ani fără a numi nicio cifră. Nu sunteți în fața 100 de deputați astăzi, ci în fața 500 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene uh, și explicați că o foaie albă în, conține toate succesele dumneavoastră. Majoritatea acestui for solicită respectarea regulilor. Regulile trebuie să fie respectate, regulile trebuie respectate. Domnul Teurer uh, solicită o reglementare a concurenței fiscale. Toate abordările uh, eșuează și când trebuie să ne prezentați succesele dumneavoastră, ele în cap pe o pagină albă. Nu suntem pe calea cea bună. Filip de Bacar, képviselő úr. Mulțumesc, Filip de Bacar, acum. Un minut. Eh, ehm, Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Cred că din dezbatere lipsește faptul că suntem îngrijorați să se consfințească acest lucru. Vorbim de state care nu-și asumă răspunderea, vorbim de o comisie care nu-și respectă nici ea îndatoririle eh, și, firește, statele membre au deficite și noi ne mai mirăm că au deficite și statele membre trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a-și moderniza sistemul social, astfel încât generațiile care vor veni să aibă eh, de câștigat să primească pensii mulțumitoare. Ori noi aici tot o ținem una într-una cu two-pack și six-pack, tot felul de pachete de măsuri. Cred că trebuie să facem tot ce putem să consolidăm aceste pacte, aceste pachete de măsuri, 26, pentru a le spori legitimitatea. În tot cazul, e clar că trebuie să o continuăm pe calea reformelor, să rezolvăm problema dezechilibrelor bugetare europene și chiar să mergem mai departe și cred că Ceea ce s-a întâmplat mai devreme în anumite state membre este o nedreptate și cred că acest lucru periclitează viitorul um, generațiilor ce vor veni după noi, iar Comisia trebuie să facă tot ce este în putință pentru a consolida aceste pachete de măsuri, two-pack și six-pack, astfel încât să se ajungă la un echilibru bugetar să poată investi în crearea de locuri de muncă. Mulțumesc frumos! Domnul Rodriguez Rubio are cuvântul. Un minuto. Un rapero negro que se llama Tupac, no sé si lo conocen, y decía algo que viene al caso. Apretar el gatillo. Haideți să vorbim despre Tupac. E o măsură impusă, lăsând să se creadă că e ceva pozitiv, dar pur și simplu se ia de la cei mulți pentru a da la cei privilegiați. Ce se întâmplă cu lucrătorii din țările din Sud? ei o duc din ce în ce mai greu și ne confruntăm cu o adevărată fatalitate pentru lucrători. Sunt măsuri impuse de la Bruxelles, tot mai multă rigoare economică, care uh, trebuie să înceteze. Uh, nu mai putem suge sângele cetățenilor. Nu mai putem continua pe această cale. Acum ne prezentați un nou proiect Însă acesta nu e aici decât pentru a legaliza o situație de fapt. Eh, V-aș ruga să priviți în oglindă, domnule comisar, și poate că veți vedea lucrurile altfel. Președinta. Mulțumesc. Deșire. Domnul Zani, un minut doamnă președinte nu cred că o simplă revizuire a guvernanței economice este suficientă pentru a depăși criza profundă în care s a adâncit continentul european iar cauza recesiunii din ultimii ani este este tocmai aceea de a căuta în regulamentele europene care au strâns de gât și sufocat în fața orice posibilitate de dezvoltare. Oricăi six-pack, oricăi two-pack și unul și cealaltă sunt o adăugire tragică a parcursului din 1997 de când se aplică pactul de creștere și stabilitate. Un nume care astăzi sună pur și simplu a glumă proastă pentru că s-a transformat de fapt totul într-un echilibru precar și de creștere nu mai e urmă de multă vreme. De aceea vă doresc și pe durata vacanței de Crăciun să citiți vorbele unui înțelept ministru italian, Giuseppe Guarino, Uh, pe care l-am, ni um, l-am amintit cu toții toamna trecută la Bruxelles și care vorbea cu date concrete. După ce veți citi acest lucru, veți înțelege în ce mod toate aceste regulamente care au tot fost adoptate sunt, de fapt, uh, uh, contravin obiectivelor consfințite tratatele europene, și anume de creștere și dezvoltare, care sunt sacrificate de dragul rigorilor bugetare. Haideți să pornim de la spiritul tratatelor și deci să renunțăm la toate aceste măsuri restrictive care ne sufocă și sunt absurde. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Zinedine o două minute. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ και πέντε χρόνια η κρίση δημοσίου Mulțumesc. În ultimii cinci ani, criza economică a afectat uh, statele din uh, sudul Uniunii Europene. Pe de altă parte, s-a văzut că în Uniunea Europeană există standarde duble. Anumite state acuză alte state că sunt uh, irresponsabile și cer lucruri care încalcă suveranitatea națională. Toate aceste reguli, six-pack, two-pack, înseamnă că suntem într-o închisoare economică în care totul uh, depinde de cifre și statistici și oamenii nu au niciun cuvânt de spus în acest sens. Nu există nicio cale pentru a-i convinge pe greci, pe italieni, pe spanioli să accepte aceste lucruri doar pentru că dumneavoastră vreți să faceți ce vă spun băncile să faceți. Trebuie să facem ceea ce am promis, creștere, locuri de muncă și combaterea șomajului dacă vrem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 Vreau să vă spun că sistemul disciplinei fiscale este pentru mine indispensabil în cadrul Uniunii Monetare. Statele membre își păstrează competențele, dar nu există o contrapartidă fiscală. Avem nevoie de un sistem cât se poate de limpede. Aș dori să vă reamintesc că criza în Europa s-a declanșat nu pentru că am introdus moneda euro, ci pentru că în anumite state membre uh, au existat, uh, s-au înregistrat datorii excesive. Nu există nicio, niciun text de lege, nici de știu eu, nu uh, apare nevoia de a te îndatora. Experiența funcționării a two-pack și six-pack arată că aceste pachete de măsuri trebuie să adaptate, sunt sisteme complexe, dificile, nu neapărat pentru experți, dar pentru public, acest tip de sistem poate fi interpretat în mod foarte divers. Bună oară, auzim discuții interminabile despre gradul de ajustare al acestor sisteme. Deci, după părerea mea, ele trebuie simplificate pentru a fi mai bine înțelese și de simpli cetățeni. În al doilea rând, aș vrea să spun că acest sistem este în același timp mult prea politizat. Adică nu e vorba doar de uh, procedura politică a deficitului excesiv, ci este vorba și de termenele de depunere a anumitor documente. Și cred că dacă există reguli juridice, atunci acestea nu trebuie să mai facă obiectul unor discuții politice. În plus, ce, ce uh, a fost vehiculat aici ca ownership, însușire sau sumarea responsabilității. Este inacceptabil ca politicienii să arate mereu cu degetul Bruselul care uh, impune disciplina fiscală. Nu, în disciplina fiscală trebuie să fie înscrisă în legea națională. Și asta într-o manieră coerentă la nivelul întregii Uniuni Europene și abia atunci oamenii politici vor fi obligați să aplice legile naționale. Eh, Vă mulțumesc, domnule Rosati. Dragi colegi, poate că ați observat că avem o mică problemă cu eh, monitorul care ne arată mm, lista vorbitorilor. Nu este corect. Urmează acum doamna Toia. Vă văd, doamna Toia, da. Poate cei eh, de la secretariatele grupurilor Uh, ne pot ajuta. Voi uh, anunța câte doi vorbitori. Întâi doamna Toia, iar apoi domnul Van Dalen, iar apoi colegul Torvalds. Dar acum doamna Toia. Signor comisario, Domnule comisar, dacă prevederile acestui pact de șase măsuri a fost făcut pentru a împiedica datoria și pentru a stimula creșterea și situația este așa de gravă din toate punctele de vedere, v-aș întreba ce, la ce ne mai așteptăm ca să pricepem că lucrurile nu merg bine. Noi nu vrem să călcăm în picioare regulile și asta o spun tuturor colegilor care s-au arătat îngrijorați, însă am dori ca acele reguli să ne ajute să ne atingem obiectivele. Ne dorim o flexibilitate inteligentă, cu alte cuvinte, să fie și utilă cu investiții bune, cu cheltuielile făcute cu cap, astfel încât să crească PIB-ul. Și uh, flexibilitatea nu se bate cap în cap credibilitatea, așa cum au spus niște ilustre personalități zilele acestea. Ba din potrivă, dacă vorbim de rigiditatea aceea obtuză, contraproductivă, care ne-a dus până aici, uh, iar aplicarea ar trebui să fie una flexibilă, uh, și dacă e doar o treabă de contabilitate, mai bine punem în fruntea comisiei un computer, nu mai punem o comisie politică, pentru că până la urmă și numele 4% dintre italienii care au votat la ultimele alegeri din Italia, pot să vă spun că cerem flexibilitate nu doar pentru planul Juncker, ci și pentru cofinanțarea proiectelor aprobate de către UE în Agenda 2020 și haideți să lăsăm aceste ideologii obsesive care uh, depășesc orice politici de creștere și haideți să punem punct acestor uh, atacuri împotriva Italiei, că tot vă luați de Italia. Să vă zic eu ce face Italia. Italia face reforme, Italia respectă regulile, însă este nevoie și de o politică inteligentă și cu cap care să o ajute să-și atingă obiectivele. Noi nu cerem favoritisme, ci cerem o politică făcută cu cap, uh, riguroasă și cu ținte pe teren termen lung. Mulțumesc, doamnă Toia. Urmează acum domnul Fandal, timp de un minut și jumătate, apoi domnul Torvald și abia după aceea domnul Cartocalos. Vă rog. Hartelijk dank, voorzitter. Voorzitter, de herziening... Domnule președinte, e adevărat că examinarea six-pack și two-pack intervine într-un moment delicat deoarece dorim să se lasă să creadă că suntem la sfârșitul crizei economice, ori ne confruntăm cu două probleme fundamentale. Pe de-o parte, Franța, Italia și Belgia nu au făcut ordine în finanțele lor publice. În al doilea rând, felul în care sunt tratate uh, criteriile e suspendat în, în cazul acestor țări. Domnule președinte, punem uh, în uh, chestiune credibilitatea politicii economice europene. Apoi, există țări din zona euro care nu ar trebui să aparțină acestei zone euro. Uh, s-a cerut alegeri anticipate într-o țară ca și Grecia. Grecia nu ar trebui să facă parte din zona euro așa încât să-și poată devalua propria monedă și să poată în mod efectiv să-și construiască un nou viitor. Uh, personal mă tem, domnule președinte, ca elitele politice să nu ne asculte sfatul și, iată, vom continua ani de zile cu un șomaj foarte ridicat iar economia țărilor din afara zonei euro uh, va merge mult mai bine decât uh, pentru cele din zona euro. Mulțumesc, domnule Van Dalen. Um, se face uh, afișarea vorbitorilor în mod manual, dar nu e 100% sigur că va fi corect. Urmează domnul Torvalds, apoi domnul Catruhalos și domnul Mah apoi. Domnul Torvalds, un minut. Tak, Arel Zalman avsikten med den s k twopacken och domnule președinte. Obiectivul pentru ace cu aceste uh, Tupac și Sixpack a fost stabilizarea economică. În mod clar, statele europene au trăit, au cheltuit mai mult decât aveau uh, și anii de prosperitate au trecut. S-a sperat că aceste vremuri bune ar, vor reveni, dar nu s-a întâmplat acest lucru și, drept urmare, uh, acest lucru a dus la îndatorare, uh, datorii care s-au dovedit a fi uh, mult prea mari, neviabile pe termen lung. În plus, avem de-a face cu un fenomen de globalizare și asta a dus la faptul că domeniul financiar și bancar a câștigat prea multă putere. Un economist a scris despre aceste lucruri uh, deja din 1910 și nu cred că ar fi visat că se va ajunge aici. Acum trebuie să vedem cum găsim o soluție la toate acestea. Mulțumesc, domnule Torvalds. Urmează colegul Catru Kalos, un minut, apoi domnul Mach și apoi domnul Gălniș. Aveți cuvântul, domnule Catruhalos. Uh, domnule comisar, Comisia a recunoscut ea însăși că acest pachet legislativ are o transparență limitată și am putea adăuga aici și deturnarea guvernanței economice de către grupuri informale care nu dau socoteală nimănui, cum ar fi Eurogrupul, nu mai vorbim de eclipsa totală a Parlamentului European în stabilirea de reforme fiscale și tot așa. Toate aceste aspecte sunt importante pentru că ele clar arată un sistem care subminează suveranitatea statelor membre, fără însă să pună în loc un proces democratic. Însă există un flux și mai dramatic în noi reguli și anume în loc să se recunoască faptul că austeritatea este contraproductivă, Ați venit cu noi constrângeri fiscale care nu vor face altceva decât să exacerbeze stagnarea economică, șomajul tot mai mare și o permanentă divizare a Europei între țări datornice și țări creditoare iar uh, popoarele europene sunt cele care trebuie să inverseze această spirală, această vrie și să relanseze procesul economic și s-ar putea ca în următoarele alegerile Grecii să fie primii care vor da tonul. Mulțumesc, domnule Cadro Carlos. Urmează acum la cuvânt domnul Maftim, de un minut, după care domnul Gălniș, după care domnul Stolojan. Domnule Mach. Vážený pane předsedající, vážená komise, dámy a pánové, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Comisia ne spune că acum avem reguli mai bune. Însă problema e că nimeni nu respectă aceste reguli. Luați Franța, drept exemplu, deficitul este peste 4% din PIB și toată lumea se preface că nu e nicio problemă în Franța. Dacă cineva încearcă să aplice regulile dumneavoastră, o face cu costul zero creștere economică și șomaj galopant. O, politic, o decizie politică greșită, introducerea monedei unice, a dus la o altă decizie politică greșită, și anume un dictat al regulilor fiscale stricte, care, în mod evident, nu poate funcționa. Iată de ce fac un apel la Comisie. Vă rog, încercați să pregătiți un amendament uh, la tratate, așa încât să se poată ieși din zona euro. Știm că Grecia, Italia Partidele politice nu își mai doresc moneda euro. Deci trebuie să le oferim posibilitatea uh, uh, să iasă. Iar Republica Cehă nu dorește să intre în zona euro. Vă mulțumesc, domnule Mach. Acceptați o întrebare din partea doamnei Beres? Vă rog, aveți cuvântul, doamnă Beres. Uh, coleg, que... Uh, dragi colegi, nu înțelegeți că dificultatea faptului că Uh, regulile au un caracter prociclic și că, prin urmare, trebuie să permitem statelor în dificultate să se ajusteze și că acest lucru e în interesul tuturor, inclusiv uh, pentru cei care se află în excedent. Și ce faceți cu intervențiile domnului Draghi, care ne solicită să mobilizăm cererea globală în cadrul zonei euro? Mach. Domnule Mach. Pocut, centralni banca říká, že chce stimulovat ekonomiku. Dacă BCE spune că dorește să stimuleze economia, asta înseamnă că folosește greșit monopolul pe care îl are asupra politicii monetare, va crea inflație și va aplica această politică uh, cu prețul uh, uh, plătit de toți. Mai degrabă eu cred că ar trebui să lăsăm acele țări să părăsească zona euro pentru că moneda euro nu le mai convine. Mulțumesc, domnule Mach. Îmi cer scuze. Avem acum lista um, care funcționează um, prin introducere manuală, dar ar fi bine dacă uh, secretariatele grupurilor ar um, comunicat tuturor că lista care este afiș afișată în exterior nu este cea corectă. Domnul Gălni și acum apoi domnul Stolojan și apoi domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Speram că urma să-l văd și pe domnul Moscovici alături de dumneavoastră. Uh, nu se poate spune că atunci când a fost ministru al economiei în Franța a ajutat la reducerea uh, deficitului când, dar acum uh, este în Grecia, se uită la uh, Partenon, iar acum uh, va putea să se întoarcă să vadă decadența Europei în galeria de tablouri a Parlamentului European, inclusiv tabloul care um, care defăimează pe, pe Hristos și pe mama sa. Mai mulți au vorbit despre complexitatea uh, sistemului de guvernanță economică și despre eșecul său. Însă rămân dispozițiile pe care statele le-au ratificat deja într-un mod cât se poate de imprudent și mă uh, refer mai ales la faimosul TSCG, uh, așa numitul Fiscal Compact. Uh, mă refer la ceea ce spunea domnul Juncker, uh, că toate acestea ar putea fi aplicate cu flexibilitate. Uh, cred că asta spunea asta dorind să calmeze uh, agitația Parlamentului și a cetățenilor. Consecințele sunt foarte clare, uh, regresul social, reducerea pensiilor și așa mai departe. Colegii au vorbit despre un progres înspre în sus, dar nu are niciun sens să se facă acest lucru atâta, și nu este posibil atâta timp cât Uniunea Europeană este supusă unei concurențe necontrolate. Vă mulțumesc, domnule Golni, și acum domnul Stolojan două minute, apoi domnul Fernandez, apoi domnul Solic. Domnule președinte, avem un sistem de guvernanță economică în Uniunea Europeană care funcționează. Deocamdată problema nu este construcția sistemului, ci din potrivă problemele care au apărut în implementarea acestui sistem de guvernanță în primul rând parlamentele naționale din unele state membre nu sunt atrase în acest proces cu privire la definitivarea proiectelor de programe de reforme naționale a programelor de convergență sau de stabilitate care sunt transmise de către guverne către comisia europeană în al doilea rând deși unele state membre sunt de acord cu recomandările făcute cu privire la schimbările de politici economice bugetare necesare cu toate acestea nu iau măsurile necesare pentru a implementa aceste recomandări. în fine există declarații publice cu privire la flexibilitatea insuficientă conținută de către cele două pachete șase și. doi eu consider că nu sistemul de guvernanță economică în uniunea europeană este problema ci problema reală este pierderea de competitivitate în unele state membre și lipsa de hotărâre fermă cu privire la politicile necesare pentru a stimula creșterea productivității și competitivității prin investiții prin alocarea eficientă a resurselor și prin progresul continuu al tehnologiilor. vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Stolojan. Domnule acceptați o interpelare din partea domnului Sani? Sani. Vă rog, domnule Sani. Zanini, de fapt. Zanini. Aș vrea să întreb pe colegul nostru dacă este cu adevărat convins că guvernanța economică din zona euro chiar funcționează, având în vedere că în 2013 numai patru țări din 17 respectau uh, criteriile din pactul de stabilitate și creștere. După părerea mea, în loc să vorbim așa după ureche, mai bine ar fi să consultăm cifrele și statisticile. Vă mulțumesc vă mulțumesc pentru întrebare. când te ai înfundat în datorii publice când ai pierdut din competitivitate nu ai decât o soluție să te restructurezi pentru aceasta ai nevoie de solidaritate în sensul ca ceilalți parteneri să accepte să îți dea un timp pentru a lua reformele necesare și a face ceea ce trebuie în țara respectivă. vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Stolojan. Urmează timp de un minut și jumătate domnul Fernandez, după care domnul Sulic și apoi domnul Gora. Gracias, presidente. La crisis fiscal de la primavera de... Mulțumesc, domnule președinte. Criza economică din 2010 ne-a arătat uh, cu ce probleme se confruntă Uniunea Europeană, aveam nevoie de o guvernanță economică mai bună și de aceea am adoptat aceste reglementări pe care le discutăm astăzi. Însă numai în momentul crizei din 2012 Uniunea Europeană și-a dat seama că problemele erau de fapt și mai grave și că era nevoie de o politică economică comună și asta a dus la Uniunea Bancară. Însă suntem numai la începutul acestui drum. Avem nevoie de o uniune uh, solidă, uniune fiscală uh, solidă. Iar uh, aceste reguli actuale sunt, se concentrează numai la nivelul național. Trebuie să lu luăm măsuri, dar nu putem să o facem fără să analizăm consecințele bugetare. Uniunea Europeană trebuie să internalizeze impactul politicilor fiscale în întreaga Uniune Europeană. Uh, și nu numai la nivel național. Trebuie să schimbăm aceste uh, reguli și coordonarea politicilor economice în Uniunea Europeană, astfel încât să avem un obiectiv comun. De asemenea, avem nevoie de o reformă a Pactului de Stabilitate și Creștere, nu numai pentru ca sistemul să devină mai flexibil, ci mai ales pentru a incorpora o dimensiune europeană și o evaluare a politicilor asupra Uh, economiei europene și naționale. Domnule Dombrovskis, nu putem spune că regulile funcționează, pentru că rezultatele nu ne arată asta. Avem nevoie de o abordare fiscală europeană. Mulțumesc, domnule Fernandez, spune președintele. Urmează domnul Sulic, apoi domnul Guoga și apoi colegul Silichiotis. Domnul Sulic acum. Mulțumesc, Funktioniert's? Dankeschön, meine Damen und Herren. Der Sixpack ist in Gültigkeit seit Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Uh, Sixpack-ul este în vigoare din 2011, de trei ani deja. A fost introdus pentru a sprijini pactul de stabilitate și creștere, pentru că acest pact nu era luat în serios de nimeni. Dar să ne uităm la rezultate în acești trei ani, de când există și este în vigoare pachetul de șase măsuri, datoriile în Italia au crescut de la 110 la 135% din PIB. În Spania, de la 70 la 95% din PIB. În Franța, de la 80 la 95% din PIB. Aceste state nu iau deloc în serios pachetul de șase măsuri. Să ne uităm la Franța ca exemplu. În 2010, Franța a spus că în 2012 va atinge uh, granița de deficit de 3%. Apoi în 2012 Franța a spus vom respecta, dar în 2015, în 2014 s-a amânat pentru 2017 și nu s-a prevăzut nici o sancțiune. Și Referitor la asta, domnul Sapin, ministrul uh, de finanțe, spune că Uniunea Europeană nu are niciun drept să uh, respingă bugetul francez, suveranitatea o are Parlamentul uh, francez. Iar acum uh, toate acestea trebuie să fie controlate de către domnul Moscovici, care l-a urmat pe domnul Sapin. Este o glumă proastă. Mulțumesc. Urmează acum pentru un minut colegul Guoga, apoi domnul Silichiotis și apoi domnul Höckmark. Um, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Comisia IMCO lucrează la o proprie mai bună integrare a pieței unice în semestrul european și eu cred că piața unică este esențială pentru a realiza creștere și noi, statele membre, uh, am încercat să punem în practică niște directive foarte bune, niște recomandări grozave și iată unde dăm greș. De asemenea, raportul anual în legătură cu integrarea. Unde este acest raport? Parlamentul European ar dori să propună o serie de instrumente analitice, o serie de barometre și trebuie să avem indicatori de performanță, pentru că toată lumea trebuie să vadă cât de bine ne descurcăm metodologia de măsurare a reducerii poverii administrative. Și aici dăm noi greș, pentru că e prea multă birocrație și este prea greu. Uh, haideți să măsurăm, să aflăm ce trebuie făcut. I would like to stress the importance of the implementation. Trebuie să încercăm să găsim modalități de aplicare a semestrului european, pentru că dacă nu, ce sens are să ne ocupăm de uh, acest pilon? Fiți drăguți, fiți drăguți, spune președintele. Domnule Goga deja a vorbit de uh, un minut. Are cuvântul acum domnul Silichiotis, apoi domnul Högman și apoi domnul Tang. Domnul Silichiotis. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αξιολόγηση της Κομισιόν είναι πρόχειρη και πολιτική. Mulțumesc. Evaluarea Comisiei nu mi se pare serioasă și eu cred că e motivată politic, tocmai pentru a spune că cele opt acte legislative au avut succes în a aplica niște politici liberale. Comisia nu e tulburată deloc de faptul că în ultimii șapte ani economia europeană e în stagnare. Ei mai spun că e o realizare faptul că deficitele scad, însă nu se spune niciun cuvânt despre costurile sociale uh, șomajul, în special în rândul tinerilor, faptul că sărăcia avansează peste tot. Uh, există o prăpastie tot mai adâncă între centrul și periferia Europei. Nimic dintre, din aceste lucruri. Stânga nu acceptă uh, felul în care uh, Comisia definește politica economică a statelor membre, pentru că nu au legitimitatea democratică pentru a face așa ceva. Vă mulțumesc pentru două minute, domnul Höckmark, apoi domnul Tang și apoi domnul Calvet Chambon. Vă mulțumesc. Cred că două puncte trebuie subliniate. În primul rând, modul de a submina securitatea socială, creșterea șomajului și pierderea competitivității și neliniștea socială. E bine, modul de a crea toate acestea uh, este de a cheltui bani pe care nu-i ai. Dacă deficitul ar fi soluția, dacă deficitul ar stimula creșterea economică și șomajul, nu ne-am confrunta astăzi cu criza cu care ne confruntăm. Nu politicile de consolidare bugetară au creat probleme. Cauza problemelor a fost faptul că s-a crezut că se pot rezolva probleme economice prin deficite crescute și prin îndatorare uh, crescută. Acest lucru este fals și l-am văzut. În al doilea rând, revizuirea pactului de stabilitate ar, fi, ar putea să fie bine să facem acest lucru, dar cel mai, cel mai bine este să facem adevărata revizuire. Când uh, Comisia uh, are de-a face cu statele care își depășesc uh, limitele de deficit, care își depășesc limitele pentru deficit și uh, care își tot amână uh, respectarea acestor reguli. Uh, comisia trebuie să fie credibilă, statele membre trebuie să fie credibile, pactul de stabilitate trebuie să fie credibil. Dacă subminăm credibilitatea, lăsând marile state membre să scape, uh, nu numai de angajamentele pe care și le-au asumat, dar să scape și de reguli și de responsabilități, atunci cu toții pierdem din credibilitate și nu ne va ajuta să soluționăm probleme, ci va crea probleme uh, suplimentare să fim credibili și să respectăm regulile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Höckmark. Acceptați o întrebare din partea doamnei Matias? Vă rog, doamnă Matias. Domnule Höckmark, Înțeleg că dumneavoastră credeți în aceste reguli și spuneți că este nevoie să se reducă deficitul și datoriile, însă deficitele pot fi eliminate și altfel decât uh, prin uh, reducerea statului social. Ce fel de măsuri puteți întrevedea pentru a reduce datoriile? Pentru că datoriile cresc. Cum reduce, reduceți datoria fără a o restructura? Vă mulțumesc, doamna Matias, domnule Höckmark. Domnul Höckmark, doamna Matias, amenințarea la adresa statului social vine din partea unor politici pe care noastră le uh, apărați. Ideea că poți cheltui bani pe care nu-i ai. Asta Uh, ne aduce la austeritatea draconică pe care am văzut-o anumite state membre, care a dus la o scădere a investițiilor în industrie, în întreprinderi, care a dus la o scădere a locurilor de muncă. Uitați-vă la realitate, uitați-vă în jur, unde am reușit și unde am eșuat. Trebuie să fim credibili în întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc, domnule Heckmark. Voi permite un al doilea cartonaș albastru voi uh, permite acest uh, lucru dacă sunt de acord uh, cei cărora le este adresată întrebarea și dacă cei care adresează întrebarea nu au intervenit. Domnule Hăcmar, acceptați întrebarea din partea domnului Măno? Vă rog, domnule Măno. Domnul Mono a intervenit și el, deci voi permite întrebarea domnului Gălniș, pentru că dumnealui a pus întrebarea, a, a, a a dorit mai întâi să intervină. Nu mai e o clipă, spune președintele. Stimată doamnă Berez, m-am exprimat clar. Permit două întrebări. Dacă sunt mai mult de două, atunci iau în considerare pe cei care au intervenit uh, deja. Ambii au uh, vorbit deja. Uh, Uh, trei persoane au dorit să pună întrebări, dar îl permit, îi dau cuvântul domnului Gălniș pentru că a fost primul care a arăta, și-a arătat intenția. Are cuvântul domnul Gălniș. Mulțumesc, domnule președinte. Cred, domnule Heckmark, că ați stigmatizat deficitele bugetare uh, și putem să acceptăm într-o oarecare măsură poziția dumneavoastră, dar nu credeți că aceste deficite publice uh, sunt mai degrabă consecința unui, unei balanțe uh, comerciale, uh, unui deficit de balanță comercială, deficit uh, cauzat de faptul că piețele europene sunt deschise pentru și vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, uh, domnule Gălniș, domnul Hockmark domnule președinte am să i spun domnului gollnisch să se uite în jur la realitate unde vedeți liber schimb și comerț vedem prosperitate unde vedem protecționism, cum uh, propagați dumneavoastră, uh, nu este prosperitate. Nu există niciun loc în lume în care s-au dezvoltat economii, uh, civilizații fără deschidere. Uitați-vă la statele membre ale Uniunii Europene. Cele care au făcut față cel mai bine crizei sunt cele care fac cel mai mult comerț. Nu am să vă rog să vă alăturați nouă, pentru că știți că faceți, știu că faceți parte că vă alăturați unor alte forțe. Vorbitorul este întrerupt de către președinte. Mulțumesc, domnule Höckmark. Președintele, da, încerc să fiu cât se poate de just. Asta înseamnă că aveți la dispoziție pentru întrebare 30 de secunde, dar și pentru răspuns o 30 de secunde. Un minut și jumătate acum domnul Tang, apoi co colegul Calve Ciambon și apoi colegul lui Iaric. Aveți cuvântul, domnule Tang. Ce? Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba neerlandeză. Situația este una destul de delicată și se adună norii pe cer. La ce să ne așteptăm? Să ne așteptăm la o aterizare forțată? Nu, în niciun uh, caz, pentru că economia europeană n-a depășit faza de turbulență. Vorbim de deflație, vorbim de rată de creștere, de creștere a șomajului, vorbim de încredere care nu mai există deci avem o serie de reguli bugetare care apar în pachetul cu două măsuri, în pachetul cu șase măsuri, dar suntem pe pilot automat și aceste turbulențe afectează economia europeană și regulile bugetare sunt cele periclitate de aceste turbulențe și există aici un întreg context uh, bugetar, un deficit structural, mă tem că este o noțiune cât se poate de importantă, oricum așa zice în teorie, un concept cât se poate de util, teoretic, însă în practică măsura este ceva mai complicată pentru că e foarte greu să folosești niște măsuri exacte și se pare că mai multe instituții, printre care și FMI-ul, OCDE-ul și Comisia, fiecare vede lucrurile altfel în materie de deficit structural și oricum se vor mai schimba lucrurile de-a lungul timpului, deci cred că trebuie să ținem cont de această noțiune și să permitem o aterizare lină a economiei europene. Mulțumesc foarte mult, domnule Tangă, și acum pot să vă spun că Acum pilotul nostru automat funcționează bine, așa încât nu mai e nevoie să vă anunț eu cine urmează, pentru că puteți să urmăriți ecranul meu, domnul un timp de un minut. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, uh, domnule comisar, continuă limba spaniolă. Aș dori să abordez uh, tema politică și credibilitatea proiectului european. Pentru asta am fost aleși până la urmă six-pack și two-pack trebuie să își recâștige această credibilitate. E limpede că e dificil să reformăm ceva atât de recent, dar putem totuși corecta anumite erori. Bună oară, aplicarea în funcție de state. Aceasta nează, uh, subminează credibilitatea proiectului european. În ce privește supravegherea, e o eroare să considerăm că au avut loc reforme structurale în uh, Spania. Nu au fost decât petece nu va exista credibilitate câtă vreme nu vom avea o piață uh, a energiei unică, uh, ceea ce nici măcar în Spania nu există o piață a capitalelor unică și așa mai departe. Uh, și trebuie să abordăm și tema euroobligațiunilor. Mulțumesc, spune președintele. Acum are domnul Iaric. Nu-l văd însă în sală. Poate e din cauza acestei mici defecțiuni de afișaj de mai devreme. Domnul lider mai are acum două minute. Thank you very much, uh, dear colleagues. Uh... Mulțumesc, dragi colegi. În primul rând, dați-mi voie să spun că sunt destul de bucuros că putem discuta acest subiect, că discutăm regulile care au fost adoptate în urmă cu câțiva ani și care, cred eu, cresc posibilitatea uh, de a Um, de redresare. Sunt reguli care ne vor ajuta și sunt reguli care ne vor ajuta să punem capăt uh, crizei datoriilor și le amintesc colegilor britanici că criza datoriilor nu a afectat numai statele din zona euro, ci și multe state din afara zonei euro. Mă surprinde faptul că mulți au spus că regulile au eșuat. Ce putem vedea cu siguranță că a eșuat uh, uh, au fost uh, politicile dinainte de criză, politicile care au dus la crearea unor uh, deficite mult prea mare, cele care au crescut uh, cheltuielile și care solicitau toleranță pentru uh, politici economice greșite. Dacă încercăm să găsim uh, pe cineva care este responsabil pentru șomajul ridicat și creșterea redusă, e bine, aceasta a fost cauza. Ce să facem acum? Nu trebuie să ne concentrăm asupra schimbărilor de cadru uh, care au funcționat de prea puțin timp, dar din punctul meu de vedere destul de bine pe această perioadă, ci ar trebui să ne asigurăm că Uh, schimbările nu ne subminează credibilitatea. O creștere de 1% a ratei de dobândă va uh, crește uh, și deficitul bugetar. De asemenea, și propunerile colegilor britanici vor afecta echilibrul bugetar. Cred că pentru viitor trebuie să avem recomandări specifice de la țară la țară mai bune, Trebuie, de asemenea, să fim uh, și mai atenți la statele din afara zonei euro. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Niedermayer. Urmează pentru un minut și jumătate domnul Sant. Grazie, domnul președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cele două prevederi, six-pack cele două prevederi ne permit să asigurăm um, o bună respectare a orientărilor orozon. În orice caz, nu există niciun fel de funcționare directă bine coordonată în proiectul Eurozon. De aceea trebuie să ne întrebăm dacă această garanție pe care o avem este suficient de robustă, pentru că, practic, domină, predomină factorii politice și ei au legătură cu uriașul capital politic investit în acest proiect și sunt rezultatul acestui schimb multilateral între principalii actori care reacționează la interese naționale diferite și în niciun caz convergente. Superstructura pozitivistă a reperelor, tabelor de marcaj și mai știu eu ce altceva care uh, au fost așa altoite pe acest proiect uh, nu fac altceva decât să reflecte realitatea și probabil că noi ne ocupăm mai mult de simptome decât să ne ocupăm de cauzele reale ale proiectului euro. Pentru că schimbarea modului de funcționare al eurozon printr-un plus de transparență ar spori profilul zonei și astfel s-ar ajunge la o structură politică federală care pare să fie destul de dificilă. Așadar, dat fiindcă aceste uh, pachete, aceste experimente sunt aplicate, uh, Trebuie să ne întrebăm dacă sunt bine aplicate mecanismele la toate nivelurile și dacă acestea răspund interesului de uh, supraviețuire și creștere a zonei euro sau dacă pur și simplu reflectă interesele naționale ale statelor membre, fiecare în parte. Nu se poate oferi un răspuns clar la această întrebare, un răspuns neechivoc, pentru că acest lucru reflectă un neajuns sistemic în ceea ce privește conceperea actualor mecanisme și el se poate soluționa numai prin negociere diplomatică. Mulțumesc, domnule Sant. Urmează acum domnul Kirțos domnule președinte. Ă, cred că e un pericol aici. Putem confunda substanța cu instrumentul. Putem critica cât vrem six-pack și two-pack. Dar, practic, nu facem decât să spargem termometrul fără să vedem, ca să nu vedem febra de care suferim. În general, lucrurile cred că merg bine avem uh, succese punctuale. Irlanda, uh, Portugalia au ieșit din uh, memorandum, Estonia și Letonia au, au făcut o treabă bună și pot intra acum în zona euro. Ciprului merge bine, din câte știu eu, în general. Din nefericire, Grecia încă se luptă cu situația. Uh, Uh, vreme de 35 de ani eu am fost jurnalist, uh, editor și am urmărit problemele cu mult înainte de moneda euro sau Tupac, Sixpack și așa mai departe, inclusiv înainte de mecanismul de stabilitate. Și situația era similară și atunci. Uh, pensiile erau foarte generoase în Grecia. Am avut un un sistem de securitate socială foarte costisitor și mă adresez adesea colegilor britanici eurosceptici, eh, spunându-le că mm, în trecut, în Grecia, chiar și înainte de această problemă cu moda euro, eh, pensiile în Grecia erau de 100 sau până la 120% din ultimul salariu. În timp ce în Marea Britanie vorbim de o pensie de 35 până la 40% din ultimul salariu. Iată, vreau să spun că problemele sunt preexistente și nu au fost cauzate de euro. Din potrivă, uh, moneda euro a permis o restructurare a datoriei și, cum a fost cazul și în Irlanda, uh, s-ar putea ajunge la o scădere a costurilor uh, de creditare. Euro însă devine tot mai slab, dar asta ajută exporturi ale unor țări precum Grecia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kirțos! Acceptați o întrebare din partea domnului Vali? Ja, Herr Kollege Vali, bitte. Domnule Vali, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare simplă. Credeți, domnule, că moneda euro e o monedă, e o soluție durabilă pentru țara dumneavoastră și rata dobânzii? Uh, circa 9% pe care o plătiți, vi se pare mm, o, o soluție de durată, în vreme ce în Germania plătește 0% sau uneori rate dobânzii negative. Nu este moneda euro sustenabilă dacă nu avem uh, rata dobânzii unică? Vă rog să răspundeți. Aș dori ca rata dobânzii la noi să fie similară cu aceea din uh, alte state membre. Obligațiuni uh, pe 10 ani ar putea la situația, dar haideți să comparăm uh, Grecia cu Portugalia, unde rata dobânzii e cam de 2%. Fapt e că tocmai rata noastră a dobânzii a crescut, tocmai pentru că piețele financiare nu ne pot sprijini eforturile. Mulțumesc, domnule Chirțos. Acceptați încă o întrebare din partea domnului Luche? Vă rog, domnule Luche. Stimate coleg, am uh, auzit cu uimire că ați uh, spus că euro ar fi ajutat Grecia uh, să, să se restructureze nu a fost mai degrabă bunăvoința uh, poporului, și uh, bunăvoința creditorilor care a ajutat Grecia să se restructureze uh, prin tăierea unei părți a datoriei? Vorbim de o datorie publică, ea nu ține de sectorul privat, așa încât avem o obligație politică și morală să plătim și în timp, desigur, vom încerca să plătim această datorie. Discutăm uh, restructurarea datoriei pentru a merge de la 30 la 50 de ani pentru a ne ajuta. Și asta cu două condiții. Surplusurile și schimbările structurale. Ambele părți vor avea de câștigat astfel, Grecia se va moderniza, iar creditorii vor fi plătiți în cele din urmă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kirțos. Acum un minut și jumătate, domnul Sani. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Itt ez a vitát hallgat. Mulțumesc, domnule președinte. Ascultând această discuție, m-am gândit la următorul lucru. Dacă noi, deputați sau uh, dacă reprezentanții comisiei merg, ar merge într-o cafenea și ar întreba în jur, înțelegeți ce este six-pack, ce este two-pack? E bine, dezbaterea de azi a ajutat la clarificarea acestor lucruri și mulțumesc celor care au vorbit despre faptul că aceste două pachete de măsuri au jucat un rol important în combaterea crizei. Dar există o întrebare pe care doresc să o adresez direct domnului comisar. Ce ați făcut pentru ca dialogul social să fie îmbunătățit? Eu am senzația că aceste măsuri au o problemă. Societatea nu le înțelege și de aceea nu s-a putut uh, atinge ceea ce s-a dorit. Ce, ce faceți pentru a se atinge un adevărat dialog social? Mulțumesc. Urmează acum două minute doamna Hübner. Thank you, President. Uh, Vice President Dombrovskis, I would like to... Mulțumesc, domnule uh, președinte, domnule vicepreședinte Dombrovskis. Aș vrea să subliniez trei chestiuni. În primul rând, Cred că natura guvernanței economice ne obligă să privim dincolo de acest pachet cu șase sau cu două măsuri, să ne ocupăm de lucruri cum sunt uh, Uniunea Bancară, chiar dacă ea nu este un element care să țină de guvernanța economică, să știm cu toții că poate să aducă stabilitate în sistem și să sporească și capacitatea Uniunii Europene. Deci, practic, uh, Trebuie să identificăm zonele de îmbunătățire și cred că avem nevoie de această perspectivă sporită. Iar al doilea comentariu al meu se referă la reguli prin comparație cu procedurile. Colegul Niedermayer s-a referit la aceste chestiuni și cred că acest cadru de guvernanță economică a creat multe reguli, așa este, însă succesul depinde de alegerile corecte și știm prea bine și că cetățenii așteaptă rezultatul guvernanței economice și nu fac deosebirea între aceste opțiuni de politice, de politici care de multe ori sunt hotărâte la nivel național și regulile uh, care stau la baza acestor alegeri. Și firește că acest lucru ridică de întrebare în legătură cu viabilitatea sistemului, precum și în legătură cu meritele sale democratice și legitimitatea democratică. Și de aceea cred că trebuie să avem niște alegeri mult mai bine gândite și personalizate și trebuie să facem o evaluare corectă și să acoperim acest deficit de legitimitate. legitimitate. A treia observație se referă la creștere și cred că astăzi orice fel de guvernanță economică are nevoie de o perspectivă solidă de creștere și de reforme structurale esențiale în acest caz și totuși cadrul de guvernanță nu prevede un mecanism care să sprijine aceste reforme. Acest termen contractual propus de către cei patru președinți în urmă cu doi ani, până de curând de, dispărusele de pe radarul nostru, iar concluziile Eurogrupului din decembrie par să relanseze acest subiect, de aceea sper că vom avea parte de un catalizator pentru un angajament ferm și mai sper de asemenea și că să ar face eforturi din partea Comisiei în acest sens care va juca un rol esențial în acest subiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Hübner. Urmează colegul Baie, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Atunci când dorim să evaluăm măsurile cu consecințe macroeconomice atât de grele, trebuie ca spectrul de evaluare să fie suficient de larg pentru a avea o analiză coerentă. Ori pentru six-pack și two-pack, de ce evaluare dispunem? E bine, o comunicare tehnică a Comisiei care abordează deficitele publice și atât. Nimic despre impactul asupra creșterii, nimic despre evoluția șomajului, nimic despre evoluția drepturilor sociale, nimic despre sărăcia. În ce privește viața cotidiană, pentru marea majoritatea cetățenilor, evaluarea six-pack și two-pack nu înseamnă decât austeritate bugetară. E un atac frontal a drepturile sociale și o sporire a sărăciei. O punere în cauza drepturilor fundamentale, cum e bunoară accesul la îngrijire de sănătate. De unde și reacții juste. Trebuie Trebuie să uh, avem noi instrumente pentru speranță și creștere. Ar fi vorba de un eight-pack social care să includă investiții publice asumate acolo unde uh, sectorul privat nu-și asumă responsabilitățile. ne arată acest lucru. O impozitare eficace și uh, uh, a beneficiilor întreprinderilor în ce privește ocuparea, uh, salariul minim european, o combatere a dumpingului social și de mediu. Uh, Austeritatea astăzi e evidentă și ea nu a funcționat. regres social uh, persistă. Economiștii decredibilizează strategia unei austerități oarbe. E clar că trebuie să schimbăm direcția, așa încât progresul și justiția socială să fie luate în seamă. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Mulțumesc, domnule Baie. Domnule Baie, vă permiteți o întrebare din partea domnului Mano? Bitte, coleg Mano. Vă rog, domnule Mano. Coleg, uh... Domnule Marie, dragi colegi, de acord cu declarația dumneavoastră, dar ce așteaptă partidul dumneavoastră în Franța și președintele dumneavoastră pentru a aplica aceste celebre reguli? Chers collègues, je vous remercie pour votre... Uh, vă mulțumesc pentru întrebare, domnule coleg. Dar uh, luați cuvântul totdeauna să criticați socialiștii francezi. Eu sunt socialist belgian și lucrez pentru interesul Europei și nu pentru a răspunde întrebărilor Frontului Național în ce privește uh, dușmanii lor, fie că vorba de socialiști sau liberali. Mulțumesc! mulțumesc. Da, domnule Mănou, nu fiecare care vorbește franceză e și francez. Două minute, doamna Comi, acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. După părerea mea, dezbaterea de astăzi este una dintre cele mai importante pe care, la care putem participa în calitate de europarlamentar și tocmai în calitate de europarlamentar am fost aleși direct de către cetățenii noștri pentru a schimba situația. Nu suntem aici pentru a protesta, dar fără să primim și cu o propunere în loc. Noi trebuie să atingem niște obiective foarte clare, pentru că dacă nu, înseamnă că ne ținem de mandatul pe care ni l-au încredințat cetățenii. Iar Sfântul Părinte ne-a transmis în 25 noiembrie un mesaj foarte limpede, cât se poate limpede acceptat de 99,9% din cei prezenți în această sală, adică o Europa mai echitabilă, mai multă Europa și în același timp Europa a democrației. Și acest mesaj a fost acceptat uh, ad literam, pur și simplu, cu o serie de declarații venite din partea tuturor grupurilor, cu vreo două, trei excepții. Și acest lucru înseamnă o sporire a creșterii economice. Însă, într-un moment de criză, mai întâi vedem uh, um, creștere, pentru că dacă nu, nu avem cum să ieșim din criză, pentru că fără creștere nu putem depăși criza. Așadar, dacă vorbim de creștere și dacă pentru creștere este nevoie să ne îndatorăm și mai mult, numai și insist, numai, și sunt italiană pe deasupra, ca italian că pot să înțeleg nedumerile dumneavoastră, să ne îndatorăm pentru a face investiții, de ce n-am face? Eu sunt convinsă că investițiile sunt trambulina uh, care ne va lansa către o creștere reală și acest lucru chiar că ar crea locuri de muncă. Aprob pe deplin planul domnului Juncker pentru o uniune fiscală. În Italia problemele s-ar rezolva multe dintre ele având în vedere nivelul nostru de fiscalitate. Însă, vedeți, italienii aici se mai și plâng unii dintre ei de plactul de stabilitate, dar după aceea faci curat în o gradă altea fără să vezi bârna, deci vezi paiul, nu să vezi bârna din ochiul tău. Ce, de ce vrem noi să modificăm acest pact de stabilitate internă care nu permite primarilor să cheltuie cheltuiască banii de care dispun. De asemenea, se vorbește și cu asta o să și închei, se vorbește despre șomajul din Germania, acolo unde funcționează moneda euro, de uh, șomajul din Anglia, acolo unde nu există moneda euro și uh, vorbim totuși de niște taxe mult mai mici decât cele din Italia. Și închei spunând că transmitem BCE-ului faptul... Mulțumesc, spune președintele, doamnă Comi. Mulțumesc, spune președintele, urmează domnul Mavride, un minut și jumătate. Εγώ με τη σειρά μου απευθύνομαι τόσο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mulțumesc. Aș dori să mă adresez Comisiei Europene, dar și colegilor mei. În primul rând, avem o viziune comună pentru o Uniune Europeană comună dar asta înseamnă că standardul de viață al cetățenilor din Uniunea Europeană trebuie să înceapă să convergă. Mă refer la toate părțile acestui continent și îmi dau seama că un stat membru nu ar trebui să fie plătit de către celelalte. Însă, când vorbim despre economie, nu putem spune că este vorba de un joc cu sumă zero putem avea o situație în care să uh, cădem de acord asupra unor reguli împreună, dar ele nu trebuie să fie exact la fel pentru toate statele membre. Și aș dori să spun colegilor mei că nu mă aștept la prea mult din partea celor care vor să uh, despartă, să destrame Uniunea Europeană, însă sunt dezamăgit de acei uh, membri care spun că avem aceeași viziune pentru Uniunea Europeană, însă uh, exclud anumiți cetățeni, fie că ei sunt în sud sau în nord. Deci, până la urmă, avem aceste recomandări specifice de la țară la țară, dar nu avem uh, soluții specifice de la țară la țară. Un exemplu concret. Avem o uniune bancară, dar nu avem un sistem unic pentru garantarea depozitelor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Mavrides. Urmează pentru două minute domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Coordonarea, sincronizarea, transparență maximă sunt toate fundamentale pentru guvernanța economică în Europa dar și prevenția este cât se poate de necesară. Așa cum știm, a preveni e mai bine decât a vindeca. Pentru portugheză asta înseamnă să spunem nu, troică e two-pack, six-pack. Trebuie să sporească credibilitatea instituțiilor europene, să ne permită să identificăm problemele înainte ca ele să devină imposibil de corectat să promovăm uh, solidaritatea, comportamentul responsabil, permiterea datoriilor uh, care periclitează generațiile viitoare nu mai pot fi permise. Avem nevoie de o interpretare inteligentă și flexibilă a regulilor six-pack, two-pack. Asta înseamnă că apărarea creșterii și ocupării, apărarea competitivității, trebuie să se petreacă fără subminarea credibilității noastre. Dincolo de asta, uh, coeziunea economică și teritorială uh, sunt de asemenea motive de preocupare. O interpretare flexibilă și inteligentă a măsurilor six-pack și după ne vor putea asigura de succesul acestora. Herr Kollege Mulțumesc, domnule Fernandez. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, dragi colegi. Este din ce în ce mai evident modul în care guvernanța economică europeană trebuie să fie restructurată din perspectiva schimbărilor de paradigmă din ultimele luni, având în vedere faptul că Europa se caracterizează de, de o creștere, e caracterizată de o creștere foarte fragilă, de o um, deflație puternică și un mare șomaj. Planul de investiții propus de către domnul Juncker nu reprezintă decât un prim pas, dar el nu este de ajuns pentru a o cârmi în altă direcție și această direcție trebuie să fie stabilită în, urm- în următoarele luni. Prioritatea trebuie acordată creșterii și dezvoltării și ea trebuie să se reflecte și în instrumentele tehnice eh, pentru guvernanța economică europeană. Vorbim de o ocazie economică importantă și poate un ultim apel în sprijinul Europei pentru această, această Europa pe care am construit-o cu atâta trudă și care, din cauza de miopie economică, riscă să ajungă pe mâinile naționaliștilor și populiștilor în loc să-și urmeze destinul său. Și așa cum uh, se vede și în concluziile Consiliului European din iunie, practic o flexibilitate inteligentă nu reprezintă pur și simplu o concesie așa făcută condescendentă. E nevoie de o alegere strategică, așa cum trebuie să fie și reformele structurale pe care statele trebuie să le realizeze într-un calendar bine stabilit. Dar nu putem totuși să întemeim toate perspectivele de redresare economică pe planul Juncker fără să existe totuși și încurajări din, în ceea ce privește cheltuirea rațională a banilor de către statele membre. Noi nu cerem uh, abstracție, flexibilitate, noi creștem un, cerem un cerc virtuos care să se sprijine pe planul Juncker și care în același timp să ducă la o retresare durabilă, care are la bază o economie reală. Mulțumesc foarte mult, domnule Danti. Urmează acum timp de două minute. President, Commissioner. Doamna Paunova. Mulțumesc, domnule președinte. Mai multe pachete legislative au fost adoptate într-un mediu fără precedent. Comisia Europeană a făcut o revizuire a acestui pachet. Rezultatul acestei revizuiri arată că noile reguli de coordonare și uh, politicile de guvernanță au atins uh, rezultate pozitive în ceea ce privește reducerea deficitelor. Anumite mecanisme, precum uh, mecanismul de sancționare, nu au fost folosite încă, însă, în continuare, în, în, în ciuda acestui fapt, contribuie la uh, bune politici uh, economice. Este de asemenea foarte important să avem un sistem funcțional, un sistem care să contribuie la evitarea greșelilor din trecut, un sistem care să contribuie la reforme în statele membre, să ducă la politici de competitivitate care să asigure ocuparea și creșterea. Simulentele în uh, recomandările specifice de la țară la țară trebuie să fie îmbunătățite. Avem uh, suficient spațiu de flexibilitate, de exemplu în situații excepționale. Dacă acest sistem ar fi schimbat, uh, credibilitatea sa ar fi afectată Trebuie să se ia măsuri similare pentru a se asigura că statele mici respectă aceleași criterii ca și cele mari. Fac apel la Comisia Europeană să garanteze că statele membre respectă toate aceste reguli. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Paunova. Urmează acum doamna Nina Gil, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-au spus colegii că trebuie să revizuim urgent regulile de guvernanță economică din Uniunea Europeană. Comunicarea Comisiei este un pas mic, dar trebuie să mergem și mai departe pentru că politicile de austeritate au dat greș, iar cadrul de guvernanță politică trebuie să fie schimbat și noi, ca Parlament, trebuie să ne ocupăm de aspectul legislativ, pentru că sunt 25 de milioane de șomeri, avem stagnare economică, deflație, deficituri mari, deficit democratic și deci aceste reguli fac mai mult rău decât bine. Este important ca deficitul să rămână sub 3%, dar mai important este să uh, recunoaștem măsurile uh, necesare. Trebuie să ținem cont de elementele sociale și întrebarea cheie este ce fac statele membre ca să combată sărăcia, frauda fiscală și șomajul la tineri, cum sporesc șansele de educație. Aceste criterii trebuie să fie analizate la fel de mult ca și nivelul deficitului public și al datoriei dată fiind interconectarea tuturor uh, economiilor noastre, recunosc că este necesară o gestiune efectivă a economiilor noastre și eficientă și sigur că trebuie să avem măsuri flexibile. Reforma pachetului de șase măsuri și a celui de două măsuri vor arăta că Uniunea Europeană ia în serios pe cetățenii europeni și va fi o șansă ca proiectul european să devină credibil. Vreau să-l rog pe vicepreședintele Dombrovski să se asigure că Comisia nu este uh, doar și președintele o întrerupe pe doamna Gill. Pentru două minute are cuvântul doamna Tomc. You have not the floor. Hvala lepa, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, strinjam se z ugotovitvijo. Mulțumesc. Dragi colegi, sunt de acord cu declarația Comisiei Europene și cu toți cei care spun că în anii trecuți fiscalizarea a intrat uh, în, uh, într-o fundătură, la fel ca și politica economică, și că pachetele acestea de măsuri ar oferi o ieșire din această situație. Este Însă, greu de argumentat acum că proiectul nostru a fost unul reușit. Tot ce mai putem să spunem este că uh, este urgent să avem un control bugetar adecvat, cât mai rapid. Statele membre au adesea un comportament uh, nerațional și în acest uh, și duc această politică irațională pentru a câștiga favoarea alegătorilor. Este important să ținem cont și de perspectiva socială. Comisia a făcut 42 de controle și a găsit 5 cazuri de nereguli, dar nu a luat niciun fel de măsuri. Deci, de aceea ne uh, confruntăm cu o nouă chestiune. Oare promisiunile guvernelor sunt suficiente sau Comisia are prea mare încredere în uh, guverne și uh, poate că nu verifică suficient conținutul măsurilor propuse de guverne și nici implementarea lor? În ceea ce privește țara mea, Slovenia, în ceea ce privește tabelul din anexă, pot să spun că Comisia a crezut promisiunile Guvernului și aș vrea să subliniez următorul lucru. Comisia trebuie să acorde o mai mare atenție verificării de conținut a măsurilor, a măsurilor unice și Comisia trebuie și vorbitoarea este întreruptă din nou, un minut și jumătate, domnul Ludvigson. Mulțumesc. Trebuie să fim foarte atenți la analiza pachetului de șase măsuri și două măsuri. Trebuie să se păstreze caracterul funcțional de până acum și este importantă o evaluare la timp, dar în egală măsură trebuie să nu uităm uh, reglementările și folosirea lor în perioada de, priză, de criză. Uh, este important să avem aceste reguli, dar să le și punem în aplicare, să vedem uh, cum sunt aceste reguli, care este situația e nevoie de modificări, trebuie să vedem cum sunt folosite aceste reguli, fiindcă există loc de mai bine reglementarea este flexibilă și inteligentă în același timp. Problema este însă că utilizarea nu are aceleași caracteristici, așa cum se voise la început. Trebuie să vedem cum stau lucrurile, fiindcă de multe ori aplicarea acestor măsuri este prea îngustată ideologic, mai ales și asta are un impact negativ asupra economiei. Aceste reguli ar trebui să fie uh, Uh, pus la dispoziție ca înainte, dar trebuie să le utilizăm cum trebuie și așa vom putea uh, să îmbunătățim situația, să permitem investiții țărilor care au nevoie de acestea. Și nu reglementările ne pun probleme, ci aplicarea lor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ludvigson. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Am uh, am fost informat că avem de două ori mai multe intervenții decât timp disponibil. De aceea trebuie să reduc lista și începe colegul Bogovici. Mulțumesc. Uniunea economică și fiscală e foarte importantă pentru statele mici cât și pentru cele mari. Moneda euro este unul din cele mai importante motoare, mai ales pentru statele orientate spre export, cum este Slovenia. Salut regulile stricte care să fie valabile și pentru statele mari și pentru statele mici în aceeași măsură. Date fiind condițiile schimbate și de încheierea crizei economice, mă bucură pachetul propus de domnul Juncker care are în vedere măsuri de creare de locuri de muncă, de uh, stabilizare fiscală și de măsuri sociale puternice. Mă bucură că um, această reformă are în vedere și verificările foarte stricte ale implementării reformelor de către statele membre și asta pe termen lung. Aceste reforme sunt necesare chiar pentru statele membre, nu doar pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Pirinski. Уважаемый господин Домбровскис. Mulțumesc, domnule Dombrovskis. Se pare că ați uitat prima propoziție din propriul dumneavoastră raport. Dumneavoastră ați scris că rostul noilor mecanisme este să consolideze guvernanța economică pentru a ajunge la coerență, la stabilitate, creștere economică și locuri de muncă mai multe. În plus, aspectul cheie este măsura în care noile reguli au contribuit la alinierea durabilă a dezvoltării economice a statelor membre. În introducerea dumneavoastră nu ați vorbit despre fapte, nu ați dat nici o statistică care să demonstreze că vom ajunge la aceste obiective. Puteți să ne răspundeți? Acum și aici, vă rog. Mulțumesc, domnule Pirinski. Domnul Marias, doamna Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Din dezbaterea de, din această dimineață E clar că există un uh, deficit democratic în ceea ce privește guvernanța economică, fără îndoială. E nevoie de, legi- de legitimitate democratică. Nu, se, nu putem impune politici economice statelor membre. Nu putem impune politici economice guvernelor și parlamentelor naționale. Iar Comisia Juncker face exact asta. Avem un, memorandum, un program care pur și simplu ne sunt băgate pe gât. E interesant să vedem ce se va întâmpla, ce se întâmplă cu domnul comisar Moscovici. Se încalcă tratatul. În conformitate cu uh, tratatul Uniunii Europene, comisia trebuie să fie neutră. Noi Uh, vom transmite mesajul critic care se cuvine. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Marias. Are cuvântul domnul Glezos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o vorbă veche care cred că există în mai multe limbi și cred că se aplică la situația actuală. Vom uh, asista cumva la sfârșitul despolierii popoarelor de către bancheri? N-am uh, văzut sfârșitul sărăciei și foametei, valului de sinucideri. Datoriile au devenit și mai grele. De ce? Pentru că, practic, sunt sacrificați oameni pe altarul banilor. Asta se întâmplă acum. Totul se reduce la bani. Bunurile și serviciile sunt produse la urma urmei de oameni, în carne și oase. Și dacă nu ar fi existat munca lor, nu am fi în situația actuală. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Glesos. Doamna Maletici. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe domnul Dumbrovski pentru acest raport. Sunt de acord cu ce s-a spus, și anume că regulile sunt importante pentru că asigură uh, o abordare coordonată strategică în ceea ce privește buna guvernanță economică. Mai important însă este să existe flexibilitatea pentru ca statele membre să găsească cele mai bune soluții pentru ele în ceea ce privește consolidarea fiscală, în ceea ce privește reformele structurale și investiții. Nu există o soluție general valabilă. Dar, în conformitate cu semestrul european, statele membre pot să facă schimb de experiență și de bune practici. <clears throat> Odată cu reformele, este important uh, să ne ocupăm de reformele constituționale la nivelul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă consolidarea pieței comune, ceea ce înseamnă instituirea unei uniuni bancare, o piață digitală unică și o nouă politică de coeziune. Aceste reforme sunt de mare însemnătate pentru o Europa competitivă, inovatoare și o Europa un, cu o economie în creștere și puternică. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Maledici! Și în încheiere, doamna Rozier. Mulțumesc, domnule președinte. Când ești confruntat cu o dificultate, e tot timpul ușor să găsești un țap ispășitor, dar asta dă dovadă de uh, lene intelectuală. În ceea ce privește situația aceasta a economiei europene, sigur că ă, nu este o opțiune să găsim un țap ispășitor. Tendința inflaționistă ne ă, va cople și pe toți, indiferent de naționalitate. Deci ă, nu trebuie să lăsăm regulile să ne țină loc de cârmă. Franța nu trebuie să uite că Uniunea Europeană este un proiect de cooperare între state și nu o uh, competiție între state. Este o Uniune care trebuie să slujească cetățenii și nu să acționeze în detrimentul lor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Rozier. Aici se încheie procedura Catch the Eye și, la încheierea dezbaterii, dau cuvântul domnului comisar Dombrovskis. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mulțumesc tuturor pentru această dezbatere interesantă. După cum am spus la început, Comisia Europeană consideră că guvernanța economică a fost îmbunătățită. Asta am constatat în urma acestei evaluări. Ne-am consultat cu uh, Parlamentul și cu toți actorii implicați. Am luat act de remarcile dumneavoastră care ne vor ajuta să, uh, care ne ajută să înțelegem care sunt punctele forte și care sunt punctele slabe ale pachetului de guvernanță. Aștept uh, munca raportorului și raportorilor din umbră cu privire la raportul de ini- din proprie inițiativă. Celelalte comentarii ale colegilor au fost unele dintre celelalte comentarii au fost uh, oarecum în afara subiectului celor două pachete de măsuri, dar oricum sunt relevante. Au existat întrebări cu privire la flexibilitate și um, cu privire la pactul de creștere și stabilitate. După cum știți, Comisia pregătește niște orientări cu privire la folosirea mai bună a acestor instrumente și vom analiza această chestiune și vă vom prezenta acest, acest ghid, aceste orientări la începutul anului viitor. Vom analiza câteva aspecte, inclusiv cele referitoare la ciclul economic, investiții, reforme structurale. Repet, Acest document va fi făcut în cadrul existent al Pactului pentru Creștere și Stabilitate. În ceea ce privește investițiile din Fondul European pentru Investiții Strategice, Comisia a subliniat deja că există deja un plan de investiții. Aceste investiții vor fi tratate în mod favorabil și vom încerca să eliminăm cheltuielile care vor duce la uh, îndatorare. Dacă statul membru va uh, <clears throat> depăși uh, pragul impus, pragul nu trebuie să fie mai mare decât contribuția la fond. Deci ne vom asigura că există un tratament favorabil. Problema consolidării sistemului de guvernanță. Aici discuția rămâne deschisă. Abia aștept să avem uh, dezbateri uh, în lunile următoare cu dumneavoastră și părțile implicate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Dombrovskis. Aici se încheie dezbaterea, iar sesiunea se suspendă până la voturile de la ora 12.